I think we can start. Doamnelor și domnilor, putem începe? Putem începe lucrările noastre. Formarea practicienilor în domeniul dreptului. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți astăzi. E un moment important pentru formarea în domeniul dreptului. Și noi, Comisia Jurii a Parlamentului, am dorit să să conferim o metodă, o structură acestui uh, workshop de astăzi Am dorit să fie o întâlnire informală care să se ocupe de esența lucrurilor realizate în ultimele luni, în ultimii ani și exemplelor de bune practici care s-au creat în mai multe state membre. Trebuie să abordăm uh, problema formării judiciare, nu numai a judecătorilor, ci și a avocaților, notarilor, personalului uh, tribunalelor, într-o abordare pe care o dorim inovatoare. Sarcina care ne stă în față nu e doar să informăm deci nu numai pe planul cunoașterii, care trebuie, sigur, înnoită mereu a materiei juridice în sensul cel mai larg a celor care lucrează în domeniul justiției. Și sarcina noastră este și să creăm uh, condițiile pentru încredere reciprocă în fond, asta înseamnă Europa justiției. Nu o unificare juridică a sistemelor uh, specifice într-o singur complex de norme, ci o înaintare treptată spre unitate, mai ales bazându-ne pe încrederea reciprocă. Pe această temă, Parlamentul European uh, a adoptat uh, în această legislatură o modificare substanțială uh, de abordare. De ce am dorit să propunem niște proiecte pilot, iar discuția de astăzi se va axa și pe acest aspect pentru a crea modele noi de evoluție a mentalității juridice. Și acest lucru prin intermediul unei dezvoltări profesionale a practicienilor din domeniul dreptului. Există programul de la Stockholm, există o recunoaștere în tratatul de la Lisabona a programului de la Stockholm, iar Comisia a ținut să impulsioneze uh, Uh, realizarea acestui program. De aceea, și aceste surse noi uh, au uh, suferit o uh, schimbare importantă, atât în privința formării judiciare, cât și în privința cooperării în materie civilă și penală. Aceasta este Uh, ceea ce am uh, reușit să facem în sensul um, constituirii unei culturi juridice europene comune. În primul rând, un sentiment de comunitate. Magistrații, avocații, notari în Europa uh, gândesc la fel, dar au și o cultură juridică structurată, în ciuda provenienței lor din sisteme diferite. Uh, o cultură juridică comună este o condiție absolută pentru ca în Europa să ne putem uh, construi o zonă de eficacitate juridică. Trebuie să respectăm în primul rând principiile, subsidiaritatea, independența care îi animează pe toți magistrații de pe teritoriul Uniunii Europene. Și în felul acesta să înaintăm spre uh, Uh, încrederea reciprocă și pasul următor să fie uh, recunoașterea reciprocă a deciziilor luate în diversele sisteme din statele membre. Contribuția autorităților uh, naționale la realizarea acestui obiectiv comun este ține, în primul rând, de, la o, de o bună cunoaștere a instrumentelor juridice comunitare. Alături de acest lucru și uh, îmi cer scuze că poate părea banal, dar nouă ni se pare fundamental, cunoașterea limbilor străine. Trebuie să uh, admitem um, primul rând, acea limbă dominantă, care este anglo-americană, și eu aș mai adăuga uh, că este un fel de latină a societății contemporane, o condiție materială în absența căreia nu poate exista nici cunoaștere reciprocă și nici recunoaștere reciprocă. Ar trebui să fie, deci, o sarcină uh, concretă și înțeleg bine uh, că în mentalitatea tradițională uh, ar putea fi considerat uh, o uh, povară, însă realitatea demonstrează că este indispensabil pentru a ajunge la o mentalitate comună. Plecăm de la cunoașterea și înțelegerea sistemelor diverse care derivă din tradiții Eh, diverse, cum ar fi civil law, common law și atunci și limba este un instrument indispensabil. Parlamentul European, Comisia, Iuri au insistat în ultimii ani eh, pe această abordare care pleacă de la formare. Cum se întâmpla uneori o activitate de eh, formare bazată în primul rând pe cursuri uh, care urmăreau formarea uh, practicienilor în domeniul dreptului, care să implice statele membre. Statele membre sunt protagoniști esențiale al acestor operații, pentru că doar prin intermediul lor se poate ajunge la totalitatea practicienilor și nu numai la câțiva privilegiați. Uh, care uh, numeric uh, sunt puțini și insuficienți pentru a asigura cunoașterea reciproc. Încurajarea schimburilor s-a vorbit, s-a folosit și termenul Erasmus. Avem cu toții multă experiență, dar o experiență diferită în ce privește studiile de drept, însă într-un moment de criză financiară atât de acută, trebuie să mm, profităm cât mai mult de eh, structurile existente și de noile tehnologii, pentru că accesul la Uniunea Europeană trebuie să treacă printr-o modernizare substanțială a formelor de acces la date. Eh, pe lângă mm, jurisprudența, cunoștințele de ordin eh, general, aceste infrastructuri ale activității de formație devin esențiale pentru a ajunge la rezultatele dorite. Există în unele state membre experiențe importante și această întâlnire de astăzi ar dori să aducă mărturia acestor experiențe și să le compare între ele, pentru că e important ca fiecare stat uh, să nu rămână uh, limitat la propria experiență, ci să cunoască orientările din celelalte state. E important să reușim să dialogăm astăzi și să uh, formulăm propuneri pentru ca această comisie să poată să-și continue uh, importantă activitate în acest domeniu. Mie îmi place să citez fără să privilegiez pe cineva, experiența olandeză, însă și alte țări, în special Italia, Belgia, exprimă și ele această voință de a crea condițiile unui dialog autentic între uh, profesioniștii din domeniul dreptului. Uh, utilizând și, tehnologiile moderne, uh, astfel încât um, experiența profesională a fiecărui practician uh, să um, poată constitui motiv de autoreflecție și să se poată susține, inclusiv economic, aceste noi posibilități. Uh, trebuie să-i dau uh, acum cuvântul colegei Kinga Gönz, care reprezintă, uh, este vicepreședinte a Comisiei de libertăți civile, justiție și afaceri interne. Everyone, uh... Vă mulțumesc, domnule Berlinger. Uh, aș dori să urez bun venit tuturor, doamnei comisar și distinșilor noștri invitați care ne vor ajuta Asta să învățăm mai multe în uh, ceea ce privește domeniul uh, pregătirii dreptului.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 îl înlocuiesc astăzi pe domnul președinte al Comisiei Libe, Libe domnul Loves Aguilar care nu a putut să fie astăzi aici. Libe se ocupă de domeniul dreptului și personalului judiciar și sunt de acord cu domnul Berlinger. Îmbunătățirea încrederii reciproce reprezintă un aspect esențial și, în acest sens, formarea joacă un rol cheie. Și vom afla mai multe despre acesta pe parcursul zilei. Aș trebui de asemenea să vă spun câteva cuvinte despre uh, dezamăgirea faptului că nu s-a inclus uh, dreptul penal în uh, tabela de bord a pregătirii judiciare, având în vedere importanța pe care cetățenii europeni o acordă statului de drept. Pregătim acum evaluarea sectorului justiției în uh, domeniul statului de drept și domeniul penal. Sunt convinsă că vom discuta mai multe despre asta. Libe, Juri și AFCO elaborează un raport uh, referitor la programul Stockholm. So the importance of judicial training, the appropriate funding. Vom vorbi de pildă, printre altele, de fondurile necesare pentru uh, cursurile de formare. Vom face o punte între uh, programul de la Stockholm și așa numita dilemă de la Copenhaga. Vom vorbi despre democrație, despre statul de drept uh, și despre drepturile fundamentale. Dați-mi voie de asemenea să amintesc un alt uh, punct important. Pe de-o parte, tratatul spune clar că ar trebui să existe un mecanism uh, consolidat în domeniul justiției și afacerilor interne. Noi trebuie să colaborăm îndeaproape cu Consiliul Europei și organele relevante. Încercăm să facem uh, acest lucru în toate domeniile. Aștept uh, cu mare interes prezentările invitațiilor noștri, pentru că doresc să aflu mai multe despre acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much, Kinga. <coughs> I, I'm, I'm very much pleased that you Mulțumesc. Am uh, plăcerea de a da cuvântul doamnei comisar, doamna Vivian Reding, vicepreședinte a Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru activitatea dumneavoastră și activitatea celor două comisii parlamentare care au sprijinit întotdeauna ideea concretizării Uh, formării judiciare în Uniunea Europeană. Știm cu toții că Uniunea Europeană are și legislația Uniunii Europene are un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri, asupra structurilor legislative naționale, asupra protecției consumatorilor. Există multe, multe ramificații. E vorba de o legislație care derivă dintr-un proces direct de legiferare și din interpretare, dintr-o tradiție a interpretării. Aici, practicienii din domeniul dreptului joacă un rol important, fie că e vorba de procuratori, judecători, avocați, personal al tribunalului toți acești practicieni interacționează cu dreptul european. Asta înseamnă că fiecare avocat, fiecare judecător la nivel național, trebuie să fie un expert în dreptul european, capabil să interpreteze și să pună în aplicare cum trebuie legislația Uniunii pe lângă dreptul național. În acest sens, judecătorii naționali trebuie să devină judecători capabil să aplice legislația europeană și să se ridice la înălțimea acestor responsabilități. <laughs> You see, the basis is this one. Uh, the court knows... Există o maximă juridică care afirmă că tribunalul cunoaște legea. Într-adevăr, instanțele trebuie să cunoască legea, dar cât de sigur suntem noi uh, că instanțele naționale cunosc diferitele nuanțe ale legislației europene. Sul nostru în abordarea provocărilor ivită în sectorul justiției poate fi asigurat doar prin uh, imprimarea unui caracter consistent, consecvent interacțiunii dintre dreptul european și sistemele și tradițiile juridice naționale. Pentru asta e nevoie, în primul rând, de practicieni bine informați, bine pregătiți. Formarea practicienilor din domeniul dreptului în legislația europeană este foarte importantă din mai multe motive. În primul rând, formarea asigură încredere reciprocă între acele persoane a căror obligație este de a aplica legislația europeană. În al doilea rând, formarea facilitează cooperarea transfrontalieră și, în al treilea rând, formarea în domeniul dreptului asigură o certitudine și siguranță juridică superioară în Uniunea Europeană, atât pentru cetățeni cât și pentru practicieni. Vă amintiți că în anul 2011 Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri ambițioase, măsuri care sunt puse în aplicare la ora actuală. Ideea este de a permite un, unui număr de jumătate de practicieni din domeniul uh, dreptului să poată participa activ în uh, legislația europeană până în anul 2020 la doi ani după adoptarea acestor măsuri ambițioase, ne respectăm uh, planul Dați-mi voi să vă ofer câteva exemple. În primul rând, rețeaua europeană de formare în domeniul dreptului, cel mai important jucător în acest domeniu și principalul organ care oferă formare pentru um, judecători și procurori și-a extins activitatea între anul 2010 și 2012. Numărul judecătorilor și procurorilor care au parte la uh, cursurile de formare la nivelul Uniunii Europene a crescut de trei ori. Dacă ne uităm la activitățile de formare desfășurate la nivel național, numărul participanților a crescut și mai mult de la 2400 la peste 4000 de judecători și uh, procurori în anul 2012. Este o schimbare considerabilă, impresionantă de când uh, Parlamentul și Comisia au început să lucreze asupra acestui subiect în anul 2010. În al doilea rând, constatăm uh, un progres și în activitatea celorlalți actori din acest domeniu. În rapoartele Comisiei Europene referitoare la formarea în domeniul dreptului, uh, rapoarte pe care, de pildă, l-am publicat în 2011, vom publica astăzi un al doilea Uh, raport care se referă la anul 2012. Nu voi intra, prin urmare, acum toate, în toate detaliile, pentru că aveți uh, respectivul document la îndemână și puteți să-l parcurgeți pe îndelete. Rezultatele arată că obiectivul ambițios al Comisiei Europene de a pregăti 700.000 de practicieni din domeniul dreptului până în anul 2020 nu este un obiectiv deplasat, pentru că Până acum, 64.000 uh, de practicieni din domeniul dreptului au fost formați fie în legislația europeană, fie în legislația unui alt stat membru. Și pregătire specifică în uh, legislația europeană a fost oferită unui număr de 12.000 de participanți anul trecut. Nu e suficient, într-adevăr, mai mult de făcut, dar este o îmbunătățire considerabilă față de anii anteriori. Este important, bineînțeles, să vedem um, care sunt datele statistice, dar trebuie să ne asigurăm în același timp um, că oferim formare de calitate. De multe ori calitatea este mai importantă decât cantitatea. Și iată de ce am hotărât să organizăm conferința de astăzi. Iată de ce această conferință e o adevărată ocazie de a face un schimb de opinii și de a promova bunele practici în formare programele pilot, în uh, formarea uh, judiciară în Uniunea Europeană, proiect propus de Parlament în 2012, va contribui la identificarea și diseminarea bunelor practici. După cum am spus deja, îi sunt recunoscătoare președintelui Berlinghe și doamnei Mazzoni pentru inițiativa dumnealor. Am inițiat acest uh, Uh, program pilot, am uh, făcut-o și așteptăm să identificăm cele bune practici în vederea unor recomandări concrete. Aceste recomandări ar trebui să vizeze diferitele nevoi de pregătire și să țină cont de diferitele etape de dezvoltare și formare în uh, dreptul european, etape care diferă pentru judecători, pentru procurori pentru personalul uh, instanțelor, nu trebuie să uităm și acest personal este foarte important. După cum puteți observa din uh, documentele de distribuite deja astăzi, s-au obținut deja, s-au atins multe obiective. Toți parametrii indică că suntem pe drumul cel bun și trebuie să continuăm pe acest făgaș și în anii următori. Știm că tot ce am obținut până acum merge pe panta ascendentă, și că suntem pe drumul cel bun, e abordarea cea bună, dar nu am ajuns încă la destinație. Mai trebuie încă, mai sunt multe de făcut și o idee ar fi să dezvoltăm rețeaua uh, europeană de formare judiciară într-o instituție consolidată. Putem să ne gândim la această idee. Obiectivul ar fi de a consolida dimensiunea europeană a formării um, judecătorilor, procuratorilor, personalului judiciar care folosește instrumentele europene în mod frecvent. Consolidarea legislației europene în domeniul justiției, în toate domeniile, doamnă vicepreședinte, înseamnă că această legislație trebuie acum pusă în aplicare de către practicieni. Am lucrat din răsputeri încât acum uh, avem uh, un volum impresionant de legislație europeană care este pusă treptat, uh, este transpusă în legislația europeană. Prin urmare, dimensiunea juridică este o dimensiune importantă a activității noastre și trebuie să venim cu noi idei pentru a consolida dimensiunea europeană. Idei noi care sunt convinsă că vor veni de la dumneavoastră, astăzi, aici. Aștept cu mare interes uh, să aflu ce ne veți spune astăzi, pentru că sunt idei care vor veni în sprijinul uh, liderilor politici, în sprijinul uh, acelora care își asumă răspunderea în acest domeniu, să învețe din cele obținute și știind ce vrem să obținem în viitor, deschizând calea înspre acel viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar datorită cuvintelor dumneavoastră și datorită cifrelor pe care ni le-ați dat, am putut să avem o imagine mai bună a situației. Mi se pare că aveți obiective foarte ambițioase în legătură cu numărul de judecători și uh, de reprezentanți ai profesiilor juridice care uh, trebuie să treacă prin procesul de formare. Nu am fost uh, atât de sigur dacă, am putea, dacă vom putea să ajungem la aceste obiective, dar ne încurajează cifrele pe care ni le-ați prezentat, înseamnă că lucrurile avansează și obiectivul este, după cum ziceam, foarte ambițios. O să trecem acum la prima sesiune, formarea profesională și uh, abordarea dreptului comunitar, uh, exemple de bune practici. Copies around. Yes, thank you. Okay. Thank you. Thank you for coming. <coughs> the, the, the first session uh, is chaired, and must be chaired by... Prima sesiune va fi uh, moderată de către judecătorul Antonio Tizano, președintele primei camere a Curții de Justiție. Dumnealui este pe drum, dar o să începem să începem acum. Uh, I, have, I want to, to give the floor to Mr. Rainer van Vreau să dau cuvântul domnului Ranier van Zutphen, președintele curții, Înalții Curți Administrative pentru Comerț și Industrie și uh, anume președintele proiectului Eurinfra și coordonatorul rețelei de coordonator de instanță pe drept comunitar. E vorba de formarea judecătorilor în drept comunitar și îmbunătățirea accesului la dreptul comunitar. Puteți vorbi de acolo. Mr. President, I feel very honored to be a best practice. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să pot vorbi uh, despre cele mai bune practici în cadrul proiectului nostru. Ieri, alaltă ieri și uh, de câteva zile suntem într-un seminar cu coordonatorii de drept comunitar și de instanță și uh, am discutat despre exact acest subiect și uh, ne-am bucurat că putem să Acolo este o regulă de 24 de secunde și 7 cuvinte în care poți să spui ce dorești. Oricum, uh, mă bucur să pot să vă vorbesc despre aceasta, puteți pune întrebări și o să mai discutăm despre subiect. O să folosesc 7 minute pentru ca să vă dau câteva informații despre ceea ce cred eu că este important, interesant din Olanda, care este țara mea și statul membru din care provin eu. Sunt uh, într-un fel conservator, dar nu din punct de vedere politic. Îmi place să păstrez lucrurile bune în uh, sistemul pe care îl gestionez și vreau să schimb doar ceea ce nu merge. Aș vrea să spun în primul rând că nu trebuie să complicăm lucrurile prea mult. Formarea profesională, formarea judecătorilor și uh, proiectul un proiecte precum Eurinfra trebuie să fie concentrate în statele membre. E important ca centrele noastre de formare din statele membre să ofere cursuri în drept comunitar, care sunt importante, dar dreptul comunitar este o parte din dreptul ordinar și cred că fiecare stat membru dorește să aibă un curiculă de uh, formare profesională în dreptul comunitar. N-ar trebui să existe diferențe între formarea în drept comunitar, dreptul civil, dreptul penal în aceste sesiuni de formare. De fapt, aceasta este și felul în care noi lucrăm în Olanda și sper ca și colega mea să poată să spună, să confirme că vă spun adevărul. Deci nu trebuie complicate lucrurile prea mult, este bine să avem sesiuni de formare și este bine ca toți judecătorii să fie conștienți de faptul că dreptul comunitar de fapt se aplică aproape în toate spețele acum, fiind dat că avem diverse tipuri de drept, drept penal, drept civil, drept comunitar. E important deci să existe această conștiință despre rolul dreptului comunitar. Același lucru se aplică și Cartei pentru Drepturile Fundamentale, care este extrem de importantă ca instrument și, de fapt, vom vedea ce se va întâmpla atunci când și Uniunea Europeană va fi parte ca persoană juridică din Consiliul Europei. E un lucru foarte important pe care trebuie să încercăm să îl anticipăm. Mai vreau să vă spun câteva chestiuni. Nu știu câte minute mi-au rămas, cam 8 minute, avem uh, obligația pentru fiecare judecător să fie informat despre dreptul comunitar. Centrele de formare, precum și proiectele Eurinfra, trebuie să faciliteze această formare. În primul rând însă este responsabilitatea judecătorilor să fie la înălțime și nu există nicio diferență între dreptul european, dreptul uh, penal, dreptul civil și așa mai departe. În instanța mea, 90% din cazuri trebuie să implice oarecum o regulă comunitară. În telecomunicații, uh, chestiunile de fuziuni, uh, orice politică agricolă, toate domeniile au legătură cu dreptul comunitar, deci trebuie cunoscut dreptul comunitar. Mai trebuie adăugat însă ceva la uh, aceste principii. O regulă importantă, instanțele și președinții instanțelor, dar și consiliile puterii judiciare sau uh, consiliile de consultanță trebuie să ofere mijloacele judecătorilor pentru ca ei să poată să se formeze în domeniul dreptului comunitar și deci trebuie să rămână în temă. Deci ca să spunem foarte clar, este chiar o datorie care reiese din tratate. Lumea judiciară este și puterea judiciară este o parte a statului și statul trebuie să fie loial față de Uniunea Europeană regulile sale, directivele sale și uh, sistemul său trebuie să fie în slujba Uniunii Europene. Deci uh, este obligație și pentru statul uh, membru. De aceea și la mine, Tribunalul Special pentru Comerț și Industrie sau Centrul de Studii și Pregătire trebuie întotdeauna să urmeze exact această regulă a acordării timpului pentru formarea profesională. Aș dori să vă mai spun câte ceva despre cooperarea transfrontalieră rețeaua mea, Eurinfra și coordonatorii de instanță, suntem în legătură cu colegii din România care urmăresc toate aceste proiecte. Mă simt cumva și bătrân și tânăr în același timp. Trebuie să vedeți ce document am produs pe această temă. Colaborăm cu uh, rețelele tinere România și um, este un proiect important de parteneriat pentru noi. Am avut o conferință la București acum câteva săptămâni care la care am participat și eu și colegii mei și toate rețelele au fost online prin live streaming, am reușit pe internet deci să participăm și din Olanda. N-a fost foarte costisitor, eu am fost o, uh, cel mai norocos, am fost chiar la fața locului, alții au fost prezenți prin ecran, a fost primul pas primul pas de parteneriat, dar am avut mai mulți judecători din străinătate, 2-3 uh, judecători din Olanda, câțiva din Italia, care au fost implicați uh, în această schemă de formare prin parteneriat. Și aș vrea să continui să vă mai spun câte ceva. Atunci când vorbim de un proiect uh, mare în care toți judecătorii din Olanda trebuie să meargă într-un proiect de formare transfrontalieră, e foarte greu, este imposibil chiar. De aceea trebuie ca lucrurile să se întâmple la nivelul statelor membre. E destul de dificil să ai pe cineva din Amsterdam care să meargă la Haga pentru formare, pentru că le-ar place mai mult să facă acea formare la ei acasă. Dar unii dintre noi trebuie să mergem uh, peste graniță pentru că în continuare se poate câștiga foarte multă plus valoare prin această uh, formare transfrontalieră și de aceea este important, cum ați spus și dumneavoastră, să avem încredere reciprocă. Încrederea reciprocă va putea fi creată dacă judecătorii sunt conștienți de faptul că în activitatea lor cotidiană deja, de fapt, au de judecat cazuri în care dreptul comunitar joacă un rol esențial. Și acum cei do- cele 24 de cuvinte uh, pe care vreau să le mai spun. Uh, rețeaua mea de acum două săptămâni, la, două zile la care am participat, uh, s-a concentrat pe încercarea de a găsi soluții, nu neapărat în dreptul comunitar, când avem o problemă, cum putem să tratăm această problemă împreună, cum putem învăța de la experiențele celuilalt, cum putem folosi expertiza din uh, sudul țării noastre, de exemplu, în nordul țării și cum putem să folosim cel mai bine tot ceea ce s-a făcut până acum. Pentru aceasta însă e nevoie de o altă formă de, form, uh, de formare profesională, nu neapărat judiciară, ci o formare despre cum se poate învăța împreună și împărtăși uh, expertiza. Cred deci că învățarea împărtășirii expertizei este un instrument esențial pe care trebuie să îl uh, poată uh, Um, să stăpânească un judecător înainte să înceapă orice activitate. De obicei, avocații consideră că ce au făcut ei, o făcut este foarte bine, trebuie să o țină numai pentru ei și niciodată să nu împartă cu alții și, de fapt, restul nu o să reușească să aibă atâta, așa, un rezultat bun, dar, sau câteodată unora le este frică să împărtășească experiența, pentru că poate că au scris ceva greșit. Deci trebuie să depășim aceste praguri și ceea ce am făcut eu poate nu este perfect, dar eu aș vrea să-l împart cu dumneavoastră pentru ca să ajungem la un rezultat mai bun și să creăm un cadru comun în care se poate folosi și în care după aceea putem face și pași suplimentari pentru a ajunge mai aproape de o Europa, o Europa în care judecătorii pot să dea sentințe în felul în care este corespunzător pentru dreptul comunitar. Vă mulțumesc! Thank you. <coughs> Thank you. Uh, uh, Mulțumesc, uh, domnule Zufen, pentru contribuția dumneavoastră. Vreau să dau cuvântul acum președintei Centrului de Studii și Pregătire Judiciară din Olanda, doamna Rosa Janzen, care vine tot din țara dumneavoastră. Avem două voci care însă vor merge în aceeași direcție, probabil cu același scop. Rosa. Thank you, Mrs. Vă mulțumesc, domnule Berlinger. Da, într-adevăr, ce vă pot uh, spune în plus după intervenția unui asemenea coleg? Am să încerc să fac tot ce mi stă în putință. Doresc să vă vorbesc despre abordarea olandeză, despre felul în care ne pregătim în țările de jos și trebuie să vă spun că uh, aflându-mă aici, uh, așa, am în poziția mea e, uș- e greu să aleg despre ce anume să vorbesc în șapte minute. Cred că putem vorbi la nesfârșit ore întregi despre un subiect atât de complex, dar am să mă limitez în cele șapte minute la experiența noastră din țările de jos. Vă sunt recunoscătoare pentru întâlnirea de astăzi. Exista un profesor în țările de jos care spunea că educarea și formarea nu reprezintă obiective politice. Formarea nu are dușman, dar nu are nici prieteni în cele din urmă. M-am bucurat extrem de mult că ați organizat această întâlnire astăzi. Ați dovedit că vi se pare un lucru important și este foarte important, pentru că dacă vrei să ai o cultură europeană și vrei să creezi încredere reciprocă, cred că trebuie să faci multe sprijinind formarea, pentru că formarea poate fi motorul pentru crearea unei reale culturi europene. Doresc uh, să vă spun uh, câteva idei. Uh, cred că ați parcurs deja uh, documentul pe care vi l-am trimis, nu vreau să reiau tot, dar vreau să mă întorc în timp un pic, pentru că de obicei viitorul începe în trecut și să vă vorbesc un pic despre situația celor de jos. Am menționat acest lucru și în uh, lucrarea mea. Mi se pare foarte important. În anii 90 am început să ne gândim în uh, țările de jos uh, cum putem pregăti cel mai bine judecătorii noștri pentru a acționa în sistemul european. Am luat legătura cu mai mulți actori implicați, Rainier a fost unul dintre colegii implicați, eu, noi putem uh, spune că ne continuăm practic misiunea și îmi aduc aminte că am vorbit doar de cunoașterea dreptului european, am vorbit de un context amplu. Cred că atunci când vorbești de cunoașterea dreptului european, te limitezi la un, la un context mult prea restrâns. De fiecare dată când aud discursurile doamnei Reding, dânsa vorbește de cunoașterea dreptului european, uh, dar cred că este foarte important să facem un schimb de experiențe și cu um, ceilalți uh, practicieni și putem vorbi despre un concept care există în uh, dreptul uh, olandez, despre competențele necesare unui judecător. E vorba de acele competențe specifice care nu pot fi împărtășită. Nu e vorba că nu vrem să împărtășim um, cunoștințele noastre cu alții, dar de multe ori e vorba de um, însăși esența acestei profesii și nu știu dacă poate fi împărtășită. Doream așadar să subliniez că putem face un schimb de multe lucruri, dar anumite lucruri nu pot fi împărtășite. Am pornit de la anumite premize mai de mult, spuneam că judecătorii trebuie să-și uh, facă meseria și dreptul european trebuie să fie pe masa fiecărui judecător. Nu putem să ne adresăm curții din Luxemburg pentru orice problemă, trebuie să hotărâm noi în cine și avem o singură sarcină în viață, în societate, și anume să uh, pronunțăm o sentință într-un caz pentru un cetățean, pentru o companie, cât se poate de grabnic și cât se poate de eficace și în acest sens trebuie să aplicăm legislația cuvenită. Am spus întotdeauna, legislația europeană nu reprezintă nimic exotic, este un instrument cotidian, un instrument pe care îl aplic zi de zi ca judecător și mi s-a părut foarte important să pornim de la această premiză. Ne-am întrebat ce e atât de complicat în ceea ce privește legislația europeană. Un judecător trebuie să răspundă multor întrebări eh, în cazurile pe care le abordează, trebuie să cunoască evoluția dreptului, nu poate evoluția de săptămână cu săptămână, dar cel puțin anual și cred că este parte a profesiei noastre de a ne menține în formă în ceea ce privește evoluția legislației. Ca judecător trebuie să fiu pregătit pentru fiecare caz, pentru că a, dacă nu, nu pot să-mi fac meseria și nu pot veni aici. Țin așadar în primul rând de răspunderea mea. Și bineînțeles ne bucurăm de fiecare dată că chiar guvernul nostru ne sprijină și, de asemenea, că dumneavoastră încercați într-un fel să ne sprijiniți. La momentul respectiv am hotărât că este foarte important să existe formare tot timpul. Cred că formarea pe tot parcursul vieții pentru judecători este foarte importantă. Trebuie să avem certificatele noastre, trebuie să ne putem face um, activitatea zi de zi. Este important să avem un bun mediu informațional. mi s-a părut util să avem un fel de uh, ghișeu informativ. Renier a vorbit de coordonatorii în uh, dreptul european. Este un fel de ghișeu informativ la nivel înalt pentru judecători. Te poți adresa acestui uh, ghișeu pentru a obține informațiile de care ai nevoie. Într-adevăr, în ziua de astăzi este ușor să găsești informații, dar foarte important este să pui întrebarea corectă. Dacă ai întrebarea corectă, poți găsi întotdeauna răspunsul. Vorbesc uh, în continuare de anul 1992 și nu prea mai am timp la dispoziție. Dar ce vreau să vă spun? Am descoperit uh, atunci niște lucruri care încă sunt valabile astăzi. Nu s-au schimbat. Tehnologia avansează extrem de repede, există mai multe posibilități astăzi, dar și provocările sunt mult mai mari. Vorbim de o societate extrem de um, uh, pretențioasă, există multe surse de informație, tot mai multe disponibile dacă privesc judecătorii și procurorii din țara mea, vorbim de un volum impresionant de muncă și judecătorii se plâng nu uh, de faptul că nu cunosc legislația europeană, ci se plâng de lipsă de timp, lipsă de fonduri suficiente, lipsă de formare în acest sens. Aceasta e adevărată problemă. Unde, când găsim timpul pentru a lua parte la aceste cursuri de formare? Iată de ce spun tot timpul că trebuie să organizăm aceste cursuri uh, într-un mod cât se poate de eficace. Noi uh, trebuie să organizăm uh, cursurile duminica dimineața. E singura zi când avem timp. Avem nevoie de o abordare multidimensională. Nu putem avea o abordare unică. Trebuie să privim situația din mai multe unghiuri. În caz contrar, nu vom reuși să formăm acești 750.000 de practicieni din domeniul dreptului. Și am înțeles că e vorba doar de jumătate din acești practicieni și mă întreb cine pregătește cealaltă jumătate a acestui un milion și jumătate de practicieni, dar uh, sper că îi vom forma într-un fel sau altul pe toți, mai devreme sau mai târziu spuneați că dreptul european trebuie să facă parte din uh, formarea judecătorilor uh, la nivel național. Eu cred că judecătorii naționali joacă un rol important în sistemul uh, judiciar european. Și cred că acolo nu există prea multe informații. Iată de ce trebuie să pornim de acolo. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să ne întâlnim. Trebuie să găsim momente în care putem să ne întâlnim, să facem un schimb de opinii. Trebuie să luăm niște hotărâri în acest sens și cred că aici am putea beneficia de sprijinul dumneavoastră. Și când vorbesc de întâlniri, vorbesc de crearea unei comunități a practicienilor folosim uh, aceste comunități uh, în țara mea și în Europa, e vorba de comunități de judecători care interacționează, care își adresează întrebări unii altora, care fac schimb de informații. Vorbim uh, Uh, și uh, de uh, crearea unor grupuri de omologi, omologi care fac schimb de experiență în cazurile cu care se confruntă. De multe ori, acești practicieni nu-și dau seama că vorbesc despre dreptul european, vorbesc despre cum abordează un caz, dar de multe ori acest caz implică aplicarea dreptului european. Trebuie să creăm o interacțiune între toate sistemele noastre naționale. Este foarte important să existe această punte de legătură și trebuie să eh, fie un sistem cu un acces ușor, facil. Există de asemenea problema lingvistică, nu toată lumea vorbește aceeași limbă, nu toți eh, stăpânim limba pe care o vorbește celălalt. Domnul Berlinger vorbea deja de acest lucru. Eu v-aș propune în continuare să eh, privim ce în țările de jos se numește o nouă abordare față de învățare. Și noua abordare nu presupune mersul la cursuri, pentru că nu mai avem timp. Vorbim de învățare activă. Înseamnă că în momentul în care ai nevoie de informație, poți să fii format. Poți să fii pregătit uh, pe un canal digital, poate fi vorba de clipa în care se oferă cursurile. Pot să vă dau un exemplu uh, procuratorii se ocupau de un caz săptămâna trecută și exact în același moment le-am oferit o formare specifică. Este foarte important așadar ca formarea să fie cât mai aproape de realitatea cotidiană a judecătorilor și a procurorilor și trebuie să vedem cum putem da o dimensiune europeană a acestei formări. Și poate în cele din urmă aș dori să vă dau un sfat uh, destul de olandez. Uh, eu aș propune să nu încercăm să reinventăm roata. Vă rog, nu faceți acest lucru. Văd acest lucru constant. Folosiți fondurile publice cât se poate de judicios. Ar trebui să vă sfătuiești acest lucru. Dar uh, haideți să vedem cum toate instituțiile de formare care există, cum putem pună la oaltă informațiile, cunoștințele de care dispunem și să colaborăm și vom poate primi sprijin, vom putea uh, primi sprijin din partea Comisiei și a Parlamentului și uh, vom putea înainta în anii următori, în poate viitorii doi ani. Vă mulțumesc uh, pentru sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Roza. We heard in this first beginning of the of the our <clears throat> mm, workshop mm, some of the ideas. Suntem doar la începutul uh, atelierului nostru uh, și dorim să abordăm câteva idei, nu reinventăm roata, roata merge înainte. Și e firesc pentru activitatea specifică despre care vorbim este calea cea bună pentru a crea niște competențe pentru judecătorul european. Și în acest sens, importantă este și crearea unei cetățenii europene. Pentru că Europa trece de foarte multe ori prin legislație, prin drept, poate nu prin sectorul judiciar, dar trece prin drept. Și e un făgaș Uh, prin care se uh, transmite și uh, programul Stockholm. Domnul Tizano a sosit. Înainte însă de a-i da cuvântul, pentru că este o adevărată plăcere pentru mine și aș dori să dau cuvântul distinsului profesor Valerio Onida, președintele uh, Școlii Superioare a Magistraturii. Uh, I give some short information. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vă voi da câteva informații succinte despre Școala Superioară de Magistratură. În Italia, judecătorii și procurorii sunt uh, circa 9.000 și aparțin uh, aceluiași corp, spre deosebire de judecătorii administrativi. Există uh, un, cursuri de 5 ani pentru o diplomă de științe juridice, urmate de 2 ani de specializare apoi se hotărăște parcursul fiecăruia judecător, avocați așa mai departe. Pentru cei care aleg să fie judecători sau procurori, ei trec printr-o selecție foarte severă. Stagiile noilor magistrați durează 18 luni din care 12 eh, la, în tribunale eh, și în, urmați de șase luni la școala superioară. Formația este diferențiată în funcție de uh, atribuțiile pe care urmează să le aibă. Și formarea la fața locului se face pe baza uh, unui număr de cazuri, sunt doar câteva persoane pe an, uh, care sunt totuși în anumite limite obligați să treacă prin acest stagiu și a căror uh, abilitate profesională este verificată periodic. Există 9.000 de judecători onorifici. Uh, școala a fost creată ca o instituție publică care are independență, uh, inclusiv financiară, și competență în pregătirea uh, tuturor judecătorilor și procurorilor Principalele activități ale uh, școlii sunt analizate în fiecare an de Consiliul Superior al Magistraturii și de Ministerul Justiției. Uh, membrii uh, bordului sunt uh, numiți uh, odată la patru ani, sunt șapte membri șase numiți de Consiliul Superior, cinci dintre ei și doi avocați sunt numiți de Ministrul Justiției. Se recurge la instructori experți în diverse domenii ale practicii dreptului învățământul este suportat în întregime de școală pe baza unui buget anual. Uh, școala numește uh, anumite comitete speciale cu scopul de a descentraliza activitatea. În privința metodelor și conținutului pregătirii, Eh, ele sunt organizate de eh, Consiliul Superior al Magistraturii. Activitatea de formare eh, se referă la tematici specifice, drept civil și penal, și prevalează studiul practic al unor cazuri și a, a, inclusiv a disciplinelor relevante în activitatea practică, psihologie și așa mai departe. Fac parte din procesul de formare a noilor magistrați, ă, stagii în penitenciare, ă, în organisme locale, ă, organizate astfel încât ei să ia contact cu realitățile acestor instituții în special în cazul procurorilor care, uh, a căror activitate este deosebit de relevantă. Se fac eforturi pentru a compara și a discuta diversele practici judiciare pe baza unor cazuri concrete. Uh, școala încearcă să pregătească judecători și uh, procurori inclusiv în domeniul uh, unor experiențe nelegate de activitatea judiciară propriu-zisă, dar importante pentru cunoașterea societății în ansamblu ei. Ei trebuie să-și dezvolte activitățile de a, abilitățile de a privi dincolo de granițele concrete ale unui caz, um, inclusiv abilitățile de comunicare personală și socială și să conștientizeze impactul și importanța deciziilor pe care le iau. Trebuie să-i sprijinim pe acești oameni să realizeze semnificația profundă a misiunii lor, să respecte etica profesională, să se ocupe de aspectele organizative ale activității, pentru că un practician al legii nu acționează numai ca un individ. Trebuie de asemenea prevenit riscul politizării acestor funcții și încălcarea principiului separării puterilor în stat. În acest cadru general, discutăm și pregătirea uh, judecătorilor în context european. În programul nostru de formare uh, ocupă un loc important legislația europeană, pentru că e necesar nu numai să fie familiarizat cu standardele curților europene și cu mecanismele de integrare a uh, tribunalelor uh, naționale și internaționale. Trebuie să se ajungă la o cultură juridică comună și colaborarea tot mai strânsă dintre instituțiile de pregătire a personalului trebuie să fie unul din obiectivele noastre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Îmi rezerv comentariile pentru sfârșit pentru că suntem în întârziere. Eh, dau cuvântul lui Fernando de Rosa Turner, vicepreședinte al Consiliului General al Puterii Judiciare. Spani. Muchas gracias. Bună ziua, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând pentru invitația care mi s-a oferit ca membru al Consiliului General al Magistraturii din Spania pentru a vorbi despre câteva puncte pe care le considerăm importante, și anume formarea judecătorilor și magistraților noștri. Trebuie să ținem cont de faptul că Spania, de când a intrat în 1986 în Uniunea Europeană, mai bine de 27 de ani, a făcut un efort considerabil pentru ca judecătorii noștri spanioli să poată acționa nu doar în ceea ce privește aplicarea dreptului național, ci și în ceea ce privește aplicarea dreptului european. Aș dori de asemenea să vă spun că a fost vorba de un efort economic considerabil și că într-un interval de câțiva ani a trebuit să punem în aplicare o formare accelerată pentru a informa colegii noștri uh, în uh, ceea ce privește dreptul european. Să vedem uh, cum arată o radiografie a judecătorului spaniol. Avem 64 de promoții de, form, de judecători formați specific. Dintre acestea, ultimele 16 promoții au uh, beneficiat uh, de o formare mai intensă în dreptul comunitar. Formarea juridică în Spania include în profesia ei peste 5.000 de judecători, dintre care 2568, peste jumătate așadar din promoție, a beneficiat de o formare inițială în uh, dreptul comunitar. Continuând cu analiza acestei radiografii, peste 64% din judecători sunt femei, media este de 29 de ani, e vorba de momentul în care începe cariera, după 4,4 ani de pregătire pentru un examen foarte dur, și aproape 8 din 10 judecători vin din familii care nu au nimic de a face cu justiția, 76% dintre judecători. Structura magistraturii în Spania este strâns uh, legată de societate, nu e vorba de uh, o succesiune în sânul unor familii dedicate justiției, ci e vorba de tineri care încep Uh, primii pași în uh, domeniul justiției. Activitatea pe care o desfășurăm în cadrul magistraturii este o activitate care urmărește o figură specifică a unui nou judecător, un judecător adaptat la noile tehnologii, un judecător bine pregătit. Iată ideile pe care trebuie să le luăm în calcul când formăm un judecător. Tehnologia, nu doar tehnologia digitală, este importantă, ci și formarea continuă în dreptul național și dreptul european. Cursurile de pregătire care au fost deja incluse uh, în formarea anului 2014 uh, au primit deja aprobare de la buget. 3000 uh, judecători au cerut uh, formare, peste jumătate din numărul de judecători. Aceștia au cerut cursuri de pregătire în deosebi în domeniul dreptului european. Judecătorul spaniol este extrem de uh, precaut când vine vorba de aplicarea dreptului european. Trebuie să știm Trebuie să înțelegem un lucru că societatea spaniolă nu a înțeles cum se face aplicarea dreptului european, deosebi în ceea ce privește ultimele sentințe ale tribunalului de la Strasburg. Aici există o, un real conflict între soluțiile uh, propuse în domeniul drepturilor omului cu realitatea existentă în Spania. Este foarte important, prin urmare, uh, să punem accentul asupra societății. Societățile europene din cele 28 de state membre trebuie să înțeleagă dreptul european. Nu trebuie să existe o campanie doar de formare a judecătorilor, trebuie să existe o campanie de formare a cetățenilor înșiși De asemenea, aș dori să vă vorbesc uh, despre ultimele inovații pregătite de un judecător spaniol de drept civil în uh, dreptul, în domeniul uh, protecției cetățenilor. La ora actuală, în Spania, Uh, să poartă o dezbatere intensă în ceea ce privește executările uh, silite ale ipotecilor, evacuările forțate. Iată de ce uh, judecătorii spanioli au cerut avizul curților europene și uh, se intenționează modificarea în consecința legislației ipotecilor în Spania. Când vorbim de un judecător național, cred că trebuie să vorbim de un judecător european, nu doar de un judecător care are cunoștințe exclusive de drept intern. În Spania se intră Um, în domeniul juridic printr-un examen, de pildă, și să intre apoi uh, prin uh, pregătirea, prin urmarea unei școli specifice unde să fac cursuri de teorie și practică, astfel încât, după o perioadă concretă uh, de formare, persoana respectivă poate începe cariera ca judecător. Toate cursurile sunt uh, coordonate de uh, Consiliul General al Magistraturii, care are competență în acest sens. Există de asemenea uh, membri uh, ai diferitelor organizații judecătorești care fac parte din mm, comitetul director al acestei școli superioare a magistraturii, pentru ca formarea să poată fi una completă. După această formare, persoana uh, Uh, poate începe să activeze ca judecător și se urmărește de asemenea asigurarea unei formări continue. Bugetul alocat pentru formarea continuă, formarea care ne uh, preocupă cel mai mult, pentru că, într-adevăr, judecătorii au trecut uh, deja Uh, din domeniul pregătirii în profesie, iar, după cum vă spuneam, ultimele 16 promoții au deja cunoștințe um, concrete de drept european, dar în ceea ce privește celelalte uh, promoții există încă o nevoie de completarea cunoștințelor cu cunoștințe de drept european. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă uh, atrag atenția asupra lucrării pe care am uh, prezentat-o și vă spun că este nevoie să lucrăm uh, în formarea judecătorilor, dar și în ceea ce privește formarea cetățenilor care să poată percepe dreptul european ca dreptul lor. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Ronzan, directorul al Școlii Superioare a Magistraturii. De la magistratură. Mulțumesc, domnule președinte. Școala franceză de magistratură eh, își înscrie programul de formare în programul de la Stockholm, așa cum s-a eh, amintit mai devreme. Convingerea noastră este că judecătorii din statele membre eh, sunt, uh, uh, se bazează pe dreptul european și aceste subiecte sunt tratate pe larg în cursurile noastre de formare. Uh, școala are monopolul formării viitorilor judecători și procurori în curând e vorba de 180 de magistrați și în privința reformării inițiale. Ea a fost uh, reformată profund acum 5 ani. Uh, este vorba de o serie de cursuri la școală urmată de stagii și nu voi dezvolta acest program, dar unul dintre cursuri este uh, în mod specific consacrat dimensiunii uh, internaționale a justiției. În programul nostru de formare sunt cuprinse patru săptămâni uh, consacrate uh, dimensiunii internaționale a justiției. Foarte pe scurt, pentru că îmi cereți exemple de bune practici, o primă săptămână uh, tratăm schimburile europene, ocazie uh, Uh, pentru auditoriul nostru de a călători în uh, țări uh, europene pentru a lua contact cu alte sisteme judiciare. Circa 100 de elevi au călătorit în 2012 beneficiind de acest sistem de schimburi, iar acum, în cadrul rețelei europene de formare, se vizează tocmai structurarea acestei uh, cunoașteri reciproce a elevilor școlilor noastre. A doua săptămână este dedicată schimburilor uh, primim în cadrul școlii delegații de magistrați uh, străini, un număr important important. 300 de elevi din alte școli europene au, ne-au vizitat în 2012, 350 în 2013. Ei beneficiază de un program comun de învățământ în care prevalează problemele dreptului european. Începând din 2009, firul roșu era uh, Uh, persoana în dreptul european, apoi uh, dreptul familiei, deplasarea ilicită a copiilor și uh, aceste tematici ne permite să prezentăm ansamblul instituțiilor europene. Apoi anumite aspecte practice, cum ar fi Comisia Rogatorie Internațională, regulamentul 2012 Uh, care uh, permit o asimilare optimă a uneltelor de care dispunem în a treia săptămână. Uh, se tratează teme specifice de drept european, parteneriatul, Curtea de la Strasburg. Invităm un avocat general, dar și juriști, iar elevii noștri studiază timp de câteva zile în ateliere practice nu intru în detaliu, dar, de pildă, redactează interpelări cum vor trebui să facă în practica ulterioară ca judecători. Săptămâna următoare se tratează noile specialități. În privința formării continue, pot să vă spun că această formare s-a triplat în 2012, ținând seama și de mesajul Comisiei și al Parlamentului, dar și de dorința magistraților de a beneficia de o formare mai bună. Au fost organizate cursuri pe tema luptei împotriva corupției, protecției intereselor financiare ale Uniunii, lupta împotriva caruselului TVA Uh, uh, statul de drept și așa mai departe. A doua axă de formare continuă sunt stagiile uh, organizate pe lângă diverse instituții și organizații europene. Un, a treia abordare de care vreau să vă vorbesc este vorba de un volum important important în Franța în 2012. 500 uh, de magistrați au fost formați la Paris și uh, uh, în alte centre. Participăm și la schimburi de formare cu alte școli și voi cita uh, un număr de școli care au uh, găzduit magistrați. Eh, voi trece foarte repede asupra formării eh, de care beneficiază magistrații conform rețelei europene. Eh, sigur că se lucrează în cadrul unor proiecte susținute de Comisia Europeană și uh, am putut să raportăm patru proiecte deosebit de interesante asupra consecințelor divorțului pentru cuplurile binaționale, ceea ce a permis magistraților din 11 state membre să participe la o formare comună, un proiect despre reținerea în Europa, cu exerciții practice, un Uh, proiect despre minorii izolați și uh, procedurile penare. Voi uh, încheia prin a insista asupra legăturilor cu rețeaua europeană care ne permite să organizăm schimburi. Vă mulțumesc. mi închipui că vă referiți de la tribunalele Eh, ordinare, nu la cele administrative. Știți că din punctul de vedere al eh, formării eh, este o remarcă legitimă. Președintele spune, voi da cuvântul doamnă Edith Van den Broek, Institutul de Formare Judiciară Belgeană, care va vorbi în franceză. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, în primul rând. Vorbesc franceză Xavier, este vina ta și mi se spusese să vorbesc în engleză, deci am pregătit ceva în, uh, în engleză, dar aș vrea să vorbesc în timp puțină franceză. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte Berlinguer și a Departamentului de Politici C, pentru că a organizat acest seminar, care, după părerea mea, este extrem de important. Iar acum o să trec acum la engleză și uh, sper că este în regulă. E foarte dificil să vorbești în câteva minute despre un subiect atât de complicat. Știu că Roza a vorbit mai mult, dar a fost bine că a făcut așa, pentru că dacă vorbim despre experiența noastră, experiența belgiană, care atunci trebuie să începem în la un document de 15 pagini și un PowerPoint de 7 minute din acest, uh, din acest document e foarte dificil. Da, trebuie să vă respectați timpul, spune președintele. Bine, avem oricum uh, alte ocazii să discutăm în detaliu, deci uh, noi, eu voi încerca să vă respect aceste șapte minute imperiale. Doamna Colega mea a mai uh, spus și foarte multe lucruri cu care sunt de acord și cu pe care voi încerca să nu le repet, mai ales uh, pentru că au spus și alți colegi același lucru înaintea mea. Care este experiența noastră? Mi s-a cerut să descriu experiența noastră și o să descoperim aceasta în uh, PowerPoint și eu pot să vă mai ofer după aceea și alt document mai larg decât cel de 15 pagini pe care le avem aici. Noi de la Institutul pentru uh, Formare Judiciară am fost fondați uh, într-o lege, printr-o lege din 2007, am început să operăm din 1 ianuarie 2009. Suntem o instituție federală belgiană care este independentă de Ministerul Justiției belgian și de înaltul Consiliu al uh, magistraturii, dar suntem sub control al guvernului și suntem singurul institut pentru formare judiciară a magistraților și pentru uh, personalul judiciar al instanțelor. Avem așadar uh, o poziție dominantă pentru că bugetul este în, pentru, acordat pentru institutul acesta. Suntem deci un uh, for independent federal și dorim să îmbunătățim calitatea justiției prin dezvoltarea competențelor profesionale a magistraților și a membrilor judici, personalului judiciar prin cât se poate de bine. Obiectivul nostru este de 15, uh, de publicul nostru, de 15.837 de magistrați. După cum știți, uh, e vorba aici când spun de magistrați și de procurori și de personalul din instanțelor. Vrem să ne asigurăm că programele de formare se referă la nevoile adevărate ale magistraților și a personalului instanțelor, ceea ce e greu pentru că oferta e foarte mare, există foarte multe programe, există multe formări, dar noi încercăm să uh, facem ce putem cu resursele limitate pe care le avem și bugetul limitat. Trebuie de aceea să știm exact care este nevoia exactă. Poate și pentru Europa aceeași este problema, să știe exact care este prioritatea numărul 1 a judecătorilor și a uh, procurorilor și a personalului instanțelor. Cred că acesta este, de fapt, prima întrebare pe care eu mi-am pus-o în Belgia atunci când m-am gândit la programa de cursuri. Cum definim nevoile adevărate fără să trecem în sistemele 5 plus 1, 360 de grade de modificare sau să încercăm să acoperim tot, care este o chestiune mult prea dificilă și nu vom putea să o acoperim cu formare. De asemenea, o chestiune importantă pentru Belgia, reforma justiției care necesită o nouă cale de nouă abordare și uh, aduce cu sine foarte multe provocări. Există opt provocări pe care trebuie să le abordăm. Cea mai importantă este că avem mai multă autonomie și mai multă responsabilitate de gestiune pentru instanțe în Belgia. Iată de ce procurorii și uh, magistrații trebuie să fie pregătiți pentru ca să facă față acestui rol la fața locului trebuie să fie um, pregătiți pentru că sunt foarte în, uh, îngrijorați de această provocare. Apoi, um, amestecul de generații, care este de asemenea o cultură specifică în care totul se face după tradiție, în care există o text, un text de lege și trebuie ca lucrurile să fie respectate după text. Însă nu toate organizațiile funcționează așa și nu prea mai funcționează astăzi așa și avem foarte multe persoane care vin noi dar și judecători și procurori care vin noi la noi și deci trebuie să știm exact uh, ce facem și cu baby boom-ul, cu generația mai tânără, cum vorbim cu aceștia, cum comunicăm uh, cu ei și cum uh, îi învățăm ceea ce vrem să învățăm. E foarte important să ținem cont deci de această structură generațională și în măsurile noastre de formare. Apoi nevoia de o bună expertiză e foarte important, cred de asemenea să știm care este nevoia de expertiză a lor și să răspundem la această nevoie, pentru că ei au foarte puțin timp și deci trebuie să fac aceste formări uh, cam uh, pe, nici pe acolo, printre picături, uh, așa cum se zice la noi în Flamandă, de exemplu, între supă și cartofi. Avem, deci, apoi și un flux de cunoștințe cu care ne confruntăm. Foarte multe persoane din generația Baby Boom care pleacă acum, 60% din aceștia pleacă din funcție și trebuie, va trebui să garantăm un transfer al cunoștințelor de la această generație care este de plecare și la cealaltă și va trebui și să știm cum pregătim generația următoare pentru a păstra aceste cunoștințe evoluțiile sociale și tehnologice, și aceasta este o chestiune importantă, o digitalizare din ce în ce mai mare și o organizare mai bună, iar toate acestea în context internațional. Am încercat să facem o evaluare a nevoilor, needs assessment, și aceasta este poate un exercițiu destul de simplu, Vom încerca să încercăm cele mai, să asigurăm cele mai bune performanțe de învățare, să ne adaptăm uh, și proactiv și din punct de vedere al momentului propice pentru ca să ne asigurăm că se oferă competențele necesare, să vedem care sunt nevoile critice ale organizației și să încercăm să oferim o curiculă dinamică și echilibrată de formare. Iată, așa facem. Noi, vedeți aici, avem trei uh, domenii ale uh, competenței juridice, unde încercăm să transmitem competență din punct de vedere administrativ, organizațional și al competențelor sociale, dar și din punct de vedere judiciar tehnic. Modelul acesta acoperă toate competențele judiciare necesare, definește în același timp competențele specifice necesare pentru fiecare funcție și în prima fază președintele, președintele întrerupe Iar atunci când trecem prin uh, faza 1 și 2, domnule președinte, puteți să-mi citiți uh, documentul, vedeți că aș vrea să închei acum uh, spunându-vă că nu avem nevoie numai de lege europeană și numai de cunoștințe și know-how, ci avem nevoie și de um, personal, judecători, procurori, și deci sper ca um, colegii mei să poată vorbi despre acest lucru mai târziu. Vă mulțumesc că am depășit uh, cu un minut și 24 de secunde. Știți că suntem obligați să respectăm uh, toate aceste reguli și nu putem face discriminare pe naționalități, să vă lăsăm pe dumneavoastră mai mult decât pe alții. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare și vreau să-i dau cuvântul acum uh, domnului Postulski de la uh, Școala Judiciară Poloneză. Basic information. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint câteva informații legate de experiența noastră, dar înainte de a trece la toate acestea, aș dori să reamintesc cele spuse de uh, domnul Berlinger, și anume pentru a ne pregăti bine, trebuie să vorbim bine limbi străini. Și sunt de acord și nu pot să rezist uh, tentației de a vorbi limba poloneză în această întâlnire. Nu e frecvent uh, că pot să vorbesc poloneză. Îmi cer scuze că voi vorbi poloneză, cu toate că nu eram pregătit pentru asta, voi vorbi Uh, polonez, așa că vă rog să fiți uh, pe fază, să folosiți canalele de interpretare. Zadanie jest trudne z uwagi na dwa fakty. W Polsce jest bardzo wielu... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun în primul rând că în Polonia avem foarte mulți judecători, 11.000 de judecători și deci este foarte dificil um, pentru noi să facem o formare amplă. În același timp, a doua problemă este că majoritatea judecătorilor polonezi dispun de o formare profesională universitară, incluzând aici formarea inițială judiciară, nu au uh, nicio formare la bază de drept comunitar. Pentru noi este o mare provocare acest lucru. Bineînțeles că avem și foarte multe probleme cu judecătorii tineri, dar majoritatea judecătorilor nu au fost uh, formați în, pe drept european și de aceea uh, noul sistem uh, a trebuit să fie adaptat la aceste nevoi. În 2007 s-a creat acest nou sistem, la trei ani după aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. Dar înainte, bineînțeles că toate instituțiile noastre făceau activități de formare, dar nu erau suficiente pentru nevoile existente. În 2006, 67% dintre judecători au afuseseră deja o formare în drept uh, om comunitar, dar numai 12 la, 19% dintre ei au uh, spus că aceste formări uh, au fost utile pentru ca să poată să aplice dreptul comunitar. Deci a fost foarte interesant, dar n-a fost destul de practic pentru ca să poată să aplice aceste cunoștințe. A fost o primă fază în care au acumulat mai multe cunoștințe, dar nu competențe în utilizarea practică a dreptului european în uh, munca lor cotidiană. Așadar, avem un sistem care se bazează pe trei piloni. Primul pilon uh, este cel al formării uh, profesionale. Al doilea pilon este cel al creării unei rețele de judecători experți în drept comunitar, care să poată să își ajute colegii care nu au aceste competențe. Și al treilea pilon este cooperarea europeană și posibilitatea de a participa la alte ședințe de formare. Primul, primul pilon de formare este că toți judecătorii nu trebuie să aibă neapărat uh, același bagaj inițial și uh, trebuie să fie formați în, aceeași, uh, în același fel. De fapt, în practică, nu este posibil să se transmită tuturor celor 11.000 de judecători tot, totalitatea cunoștințelor cu privire la dreptul comunitar sau cu privire la instrumentele europene juridice sau a instrumentelor uh, uh, poloneze juridice. Deci, uh, trebuie să folosim alte metode de formare. E vorba de principiile de bază ale dreptului european și a obligației judecătorilor naționali care reies din această mm, da, dilemă care, pentru ca să poată apoi să se aplice corect dreptul comunitar. Având în vedere acest context, noi încercăm să formăm totalitatea judecătorilor noștri și vom uh, avea formări uh, universale, formări universale făcute de 13 formatori uh, care au fost formați la rândul lor și care circulă în toată Polonia încercând să transmită aceste cunoștințe și același program de învățământ pentru ca fiecare judecător din Polonia să știe care sunt obligațiile sale și pentru ca să poată decide dacă acea speță pe care o tratează în momentul respectiv are caracter comunitar sau nu. Și bineînțeles că aceasta îl va ajuta și să înțeleagă faptul că câteodată este nevoie să pună întrebări experților. Am format și 800 până la 900 de judecători și mai avem mai mulți ani în care vom putea duce la bun sfârșit acest program. Al doilea punct important, dreptul material european, comunitar. Încercăm în fiecare sesiune de formare să formăm uh, judecătorii cu privire la un aspect al dreptului comunitar, penal, civil sau familial. Există anumite aspecte, există anumiți judecători care sunt specializați doar pe una din aceste laturi, dar uh, oricum o fi uh, dreptul uh, european ca atare trebuie să fie transmis tuturor judecătorilor. Astfel, deja de câțiva ani, formăm pe an aproximativ 1000 de judecători. Al doilea pilon este un, o rețea de experți despre care s-a vorbit deja astăzi. S-a vorbit de rețeaua Eurinfra, care este o abordare similară. E vorba de schimbul celor mai bune practici și, în final, al treilea pilon este cooperarea europeană. Bineînțeles că se pot uh, face multe lucruri la nivel național, dar fără cooperare europeană nu se va putea ajunge prea departe. În primul rând, schimbul de experiențe este important, schimbul de metode și participarea la formări internaționale și, în al treilea rând, și proiecte pur europene, programe de schimb, mai precis. După părerea mea, rețeaua școlilor europene este cea mai în măsură să ofere această cooperare la nivel european, pentru că ei au instrumentele cele mai bune la dispoziție, pot de asemenea să coordoneze formări în domeniul dreptului comunitar și pot de asemenea să realizeze proiecte pe care nimeni altcineva nu are instrumentele să le realizeze, de exemplu programul AIACOS, care este programul de, schimburi pentru, de schimb pentru judecători. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule Koslovsik. Și acum uh, dau cuvântul Postolski, mă cer scuze, dau cuvântul domnului Rainer Hornung de la Deutsche Richter Academie, Academia Germană a Judecătorilor. Ich werde in Deutsch sprechen, auch die Gelegenheit der... Vă mulțumesc, domnule judecător. Voi profita de această ocazie pentru a vorbi în germană. Aș dori să încep cu o constatare favorabilă, după părerea mea, în ultimii 15-20 de ani în uh, sectorul uh, justiției în Germania a crescut conștientizarea importanței dreptului european pentru practicieni. În același timp, am citit studiul impresionant pe care l-a prezentat uh, în urmă cu doi ani uh, Academia uh, pentru Formare um, Europeană. e vorba de um, un chestionar la care au răspuns 6.000 de judecători și aș dori să subliniez un aspect care m-a impresionat în mod deosebit, și anume că o cincime din judecătorii respondenți din instanțele superioare nu sunt uh, familiarizați uh, cu uh, procedurile dreptului european. Se observă ca până acum că nu este complet acurată ideea în mentalitatea judecătorilor și procuratorilor că dreptul european face parte din dreptul național, așa cum au subliniat antevorbitorii și domnul Berlinger. Cum facem să creăm această mentalitate? Cred că putem crea această mentalitate dacă includem și ținem cont de niște principii foarte importante a formării adulților. Experții în formarea adulților ne spun că uh, judecătorii, procurorii, alți uh, um, adulți trebuie să cunoască uh, utilitatea imediată a ceea ce învață. Trebuie să aibă o aplicare imediată. Uh, aceste persoane trebuie să fie implicate activ în formare și trebuie să se simtă bine în mediul respectiv. Noi, la Academia noastră, am încercat să facem, uh, să procedăm așa cum a făcut, au făcut și țările de jos, aplicăm acest sistem în ultimii 10-15 ani. Academia noastră oferă pregătire la nivel național, pregătire complementară pentru numeroasele măsuri de formare continuă oferite de statele federale. Avem în medie 150 de participanți la cursuri de 3-4 zile. Cam jumătate din aceste întâlniri, 75 de întâlniri, sunt uh, întâlniri cu un caracter juridic specific. Am uh, elaborat de asemenea un document strategic în germană și în engleză și voi cita că um, o parte importantă a formării noastre o reprezintă întâlnirile cu caracter european, având în vedere importanța crescută a dreptului european, este important să existe o panoplie cât mai amplă de astfel de cursuri. De importanță deosebită sunt întâlnirile specifice care vizează acele interferențe, acele interfațe între uh, dreptul național și dreptul european. Uh, S-a vorbit deja, în repetate rânduri, de importanța limbii și pentru a pune în aplicare toate acestea avem o abordare pe mai multe niveluri. Avem cam 15 uh, seminare anual care se concentrează în mod deosebit asupra dreptului european. Avem un curs introductiv anual în care Um, nu vorbește neapărat de dreptul primar, ci vorbește uh, de câteva principii esențiale pentru a prezenta o primă uh, perspectivă asupra dreptului european. Însă, punctul forte al Academiei noastre reprezintă cursurile croite special pe nevoile specialiștilor și care urmăresc acele interferențe între dreptul național și dreptul european. Fie că e vorba de dreptul penal, fie că e dreptul uh, siguranței sociale, dreptul uh, fiscal, dreptul muncii, drept administrativ. Oferim mai multe metode, avem seminarii, studii de caz, se organizează aceste seminarii la TRIR. TRIR este foarte apropiat este foarte aproape de Luxemburg, ne putem deplasa foarte ușor acolo.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 se de multe ori facem studii de caz, analizăm întrebări preliminare, ne uh, ocupăm uh, și de analiza drepturilor naționale și în 80% din aceste cazuri sunt incluse elemente ce țin de dreptul european, pentru că dreptul european are o influență atât de importantă, atât de considerabilă asupra uh, dreptului național. Oferim cursuri concentrate asupra unor teme specifice, de pildă când a intrat în vigoare regulamentul referitor la pasta pasagerii de trafic aerian. Am uh, Am oferit cursuri specifice legate de acest De, bineînțeles și în ceea ce privește directiva pentru mediere. Uh, medierea a jucat întotdeauna un rol important în Academia noastră și am consolidat această dimensiune prin întâlniri uh, specifice care pun accentul pe dimensiunea europeană. Putem spune astfel că la cursuri specifice cu dimensiune europeană au luat parte, iau parte anual 600 de judecători din Germania. Și vă rog să revenim la aspectul lingvistic. Oferim uh, cursuri juridice în patru limbi, avem un modul uh, de introducere, un uh, modul mediu, avem drept francez, 1, 2, 3, de pildă 3 module, două module în ceea ce privește dreptul și limbajul juridic spaniol. Ne vom ocupa împreună și cu Școala Superioară a Magistraturii din uh, Italia și vom oferi un curs lingvistic uh, în ceea ce privește dreptul italian. În cele din urmă, doamnelor și domnilor, doresc să subliniez importanța întâlnirilor bilaterale. Academia noastră a organizat uh, în acest an un seminar de succes împreună cu Academia Europeană Juridică în ceea ce privește litigiile transfrontaliere la care au luat parte judecători de drept civil din trei țări. În plus, am organizat seminare bilaterale cu Academia Juridică din Turcia. Ne-am ocupat de subiecte ce țin de cooperarea juridică internațională în acest an am vorbit de drepturile omului în cadrul procedurilor penale și chiar ieri judecătorii și procurorii uh, germani și din Turcia au vizitat Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Puteți vedea că există o serie amplă de evenimente, de întâlniri pentru a Um, atrage și a conștientiza importanța dimensiunii europene în uh, cadrul dreptului german. Vă mulțumesc. The floor for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 Școala noastră se ocupă de formarea mm, judecătorilor și procurorilor. Eh, Academia eh, maghiară eh, supervizează formarea judecătorilor. În sânul acestei organizații această formare are deja o tradiție îndelungată Uh, chiar înainte de crearea Academiei Maghiare de Justiție. Există un centru maghiar de formare a procurorilor care oferă cursuri uh, procurorilor și aș dori să semnalez că acest centru uh, des, ține cursuri pe tot parcursul anului, în afară de vacanțele judiciare. Ca peste tot, există șase săptămâni de vacanțe judiciare și, firește, în cursul acestor șase săptămâni nu se țin cursuri. Dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc pe scurt despre grupurile țintă și despre tipul de formare. Să începem cu grupurile țintă ale acestor două instituții. Judecătorii, precum și grefierii, secretarii de tribunal și personalul tribunalelor, participă la formarea din cadrul Academiei de Justiție. În privința caracterului obligatoriu al acestei formări pentru judecători și grefieri, precum și pentru secretari. Este obligatorie formarea, dar există și uh, o formare opțională pentru judecătorii care au vechime uh, și uh, sunt numiți ca atare. În privința structurii și programei acestei formări, Uh, uh, vă voi uh, vorbi imediat despre asta. Actualmente lucrăm la o actualizare, la o modernizare a acestei activități de formare. Creăm un sistem de credite care uh, trebuie armonizat cu statutul. Despre ce e vorba? Judecătorul, grefierul, secretarul și funcționarii tribunalelor trebuie să participe la cursuri uh, de formare obligatorii în funcție de statutul pe care îl dețin. Când este vorba despre un judecător care lucrează în domeniul dreptului minorilor, de pildă, atunci acest judecător va participa la formare specifică în domeniul dreptului minorilor. Pe viitor va exista și posibilitatea de a se opta pentru anumite arii de formare preconizăm și posibilitatea de a se opta pentru un plan individual de formare, astfel încât judecătorii să participe timp de 10 zile la un curs și procurorii timp de 15 zile. Cum vă spuneam, Uh, această formare individuală se va extinde pe parcursul a trei ani, iar judecătorii și procurorii trebuie să adune 150 uh, de uh, credite și 120 când e vorba de grefieri. Mă refer deci și la formarea grefierilor, care este o formare obligatorie. Există un examen Uh, unificat, un examen obligatoriu pe care trebuie să-l treacă grefierii și uh, judecătorii uh, stagiari, precum și procurorii stagiari. Programa este concepută pentru un an și procurorul general este cel care decide uh, în privința acestui plan de formare, lucru foarte important pentru uh, procurorii uh, numiți și pentru uh, fiecare practician este important să participe la un plan de formare individual extins pe o durată de 5 ani. Prin urmare, o formare continuă, ea este prevăzută și pentru procurori, care trebuie să adune numărul prevăzut de credite. Voi vorbi acum despre legislația europeană. Sunt oferite cursuri de formare pentru judecători și procurori și Academia Maghiară de Justiție are un program de formare eh, privitor la cooperarea eh, jurisdicțională în domeniul dreptului civil și penal, eh, precum și în privința procedurii în privința uh, Centrului Maghiar de Formare a Procurorilor. Nu există o formare specifică în domeniul legislației europene, dar uh, desigur participanții, procurorii se familiarizează cu jurisprudența Curții de Justiție uh, europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Îi dau cuvântul domnului Wolfgang Heusel, directorul uh, Academiei Europene de Drept. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deși îmi iubesc limba maternă, o să vorbesc engleză pentru că reprezint un institut european. Vreau să mulțumesc foarte mult Parlamentului European pentru această invitație. Cred că este o invitație care merge foarte în linia tradiției Parlamentului European ca promotor al formărilor judiciare, într-un fel, pentru că Parlamentul European a fost cel care în 2003 a cerut uh, crearea unui program de schimb Erasmus pentru judecători, care acum este tocmai uh, gestionată de către rețeaua europeană a uh, judecătorilor. Studiul uh, european, uh, studiile europene și academia noastră a fost și a fondată în aceeași idee pentru a putea oferi formare profesională în statele membre pe care dorem uh, să extindem această experiență cu colegii noștri. Parlamentul European a fost de asemenea și inițiatorul principal al institutului nostru care s-a creat în 1991-1992 unde aveam, erau deja foarte multe uh, instanțe care fuseseră adoptate prin uh, rezoluțiile Parlamentului în sensul adaptării pieței unice în 1992, cerând uh, ca institutul, uh, să existe un institut uh, european pentru formarea practicienilor în domeniul dreptului, incluzând aici și, bineînțeles, pe toți din statele membre. Doamna Reding ne-a spus uh, că se gândește și la alte uh, inițiative de instituționalizare a formării judiciare. A, există însă un institut deja care a, există de 22 de ani și se ocupă exact cu acest lucru. Cum funcționează ERA? ERA este un institut care este finanțat exclusiv din fonduri europene. Comisia Europeană oferă un împrumut care ne permite să facem formare în toate domeniile dreptului comunitar. Noi suntem operativi în patru secțiuni în care acoperă mai mult sau mai puțin toate domeniile dreptului comunitar sau al dreptului european, dacă includem aici și Convenția pentru Drepturile Omului. O secțiune mai ales este cea civilă, apoi penală, a treia administrativă, drept administrativ și a patra drept um, dreptul afacerilor. Așadar, uh, reprezentăm în același timp și toate tradițiile judiciare ale statelor membre. Eu personal uh, sunt judecător german, avem și foști avocați în echipa noastră și oameni care reprezintă tradiția dreptului comun și uh, tradiții ale dreptului civil, dar și din statele membre noi. Doamna Reding spunea că formarea judiciară asigură încrederea reciprocă și cred că acesta este adevărat, dar poate că nu dă exact imaginea exactă. Pentru că încrederea reciprocă înseamnă că și oamenii care lucrez împreună, lucrează împreună pentru implementarea dreptului comunitar să se cunoască, ceea ce cred eu că necesită și mai multe întâlniri personale. Iată de unde vine valoarea adăugată a institutului nostru ERA, pentru că noi avem, sigur, avem formatori la nivelul statelor membre și abordarea dreptului comunitar integrat în partea de curriculum, curriculă a dreptului național este o chestiune evidentă, nu se poate fără dreptul comunitar la nivel național, dar totuși, datorită metodologiei uh, la nivel european, uh, nu, practicienii în domeniul dreptului nu sunt tot timpul conștienți că există un element european. Noi avem exact uh, abordarea inversă. Noi facem formări pe drept comunitar și în evenimentele noastre aducem împreună practicieni din toate statele membre, mai multe state membre tot timpul, în care apoi uh, primesc o formare pe aplicarea unei legislații specifice de drept comunitar și a prevederilor europene în contextul lor național. Deci pot face comparații între practicile din statele membre și pot învăța unul de la celălalt și pot vedea, de exemplu, că în celelalte state membre se aplică legislația altfel sau poate chiar nu foarte diferit de către felul în care se aplică în statul lor, dar poate diferit ca procedură și rezultatul însă nu este neapărat altul. Această întâlnire transfrontalieră între persoanele care vin la formare este o experiență unică care tocmai contribuie la crearea încrederii reciproce. Aș vrea să vă dau un exemplu foarte pertinent. Am propus, de exemplu, acum câțiva ani, așa numită Academie de Iarnă pentru tinerii judecători și procurori, cofinanțată de către Uniunea Europeană, de către comisie. Am avut 120 de judecători tineri și procurori tineri care au venit din, cred eu, 25 de state membre din Uniunea Europeană, care au stat împreună două săptămâni în acest caz și au primit uh, formare uh, pe, uh, lucrând pe studii de caz în seminarii, au avut excursii comune la Curtea Europeană de Justiție, la curțile din regiune, la Trier și așa mai departe, la MES și au creat o adevărată comunitate, ceea ce i-a făcut să înțeleagă mai ușor ce face celălalt și să înțeleagă că facem parte dintr-un spirit european, dintr-o curte judiciară europeană unică, care de fapt îi unește pe toți. Acest concept de fapt se continuă și în cadrul uh, rețelei de formare judiciară europeană, programul AIACOS pe care l-a menționat și colegul meu uh, înainte și pe care l-a promovat uh, cu mare și sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Încercăm să colaborăm cu școlile naționale. ERA are, este un institut european, dar de fapt este guvernat de către statele membre, pentru că în bordul nostru de, guvernat, de administrație, în Consiliul de Administrație, avem reprezentanți a școlilor judiciare din statele membre. Vreau să subliniez însă că nu se concentrează pe judecătorii din Europa exclusiv. Uh, Spuneam că și uh, în școlile judiciare nu se formează toate uh, categoriile de personal judiciar. Noi nu ne putem concentra pe toți actorii judiciari. Dar și pe, ne, ne concentrăm și pe practicieni pe, și partenerii cei mai importanți pentru noi a fost uh, reprezentanții uh, Asociației Barourilor Europene cu care am colaborat foarte strâns. Anul trecut am avut foarte multe persoane care au venit la formare și ERA a contribuit la foarte, o foarte mare parte, deci 2500 de persoane au fost formate la noi. Vrem să continuăm această activitate și suntem foarte recunoscători pentru cooperarea cu partenerii noștri și să ne bucurăm foarte mult să facem um, și mai multe în cadrul programului de la Stockholm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, director! Mulțumesc foarte mult uh, domnului Heusel și acum uh, trecem la următoarea parte din această sesiune. E vorba de cele mai bune practici în formarea judecătorilor și procurorilor și va vorbi domnul Jeremy Cooper. Okay. Bună dimineața, da, sunt aici. Madam Redding referred in her introduction. Doamna Redding a vorbit în introducerea dumneei de un studiu foarte important care se desfășoară la ora actuală și se referă la bunele practici în ceea ce privește pregătirea judecătorilor și procurorilor în Uniunea Europeană. În cele câteva minute pe care le-am la dispoziție, voi vorbi despre acest proiect și vă eh, voi eh, oferi o idee despre evoluția acestui proiect. Proiectul eh, construiește pe baza activității desfășurate deja de ERA și foarte important este că acest proiect nu vizează doar formarea în dreptul Uniunii Europene, ci vizează formarea judecătorilor și procurorilor de-a lungul Uniunii Europene pentru a identifica bunele practici uh, de-a lungul uh, întregului spectru de pregătire pentru ca acestea din urmă să poată fi, aceste bune practici să poată fi uh, transmise către alte jurisdicții. Eu fac parte din echipa care desfășoară acest studiu. Raportul nostru va fi publicat în primăvara anului viitor. Now you'll see on the screen the aims of the study. Um, these are all... Puteți vedea pe ecran care sunt obiectivele studiului, obiective de altfel prezentate și în lucrarea pe care am redactat-o pentru această întâlnire. După cum vă spuneam, bunele practici reprezintă obiectivul nostru și dorim să oferim îndrumări uh, bazate pe aceste bune practici pentru alte instituții de formare din Europa, diseminând cunoștințele noastre sub forma acestui raport. Un aspect esențial pentru orice studiu asemănător reprezintă crearea unui cadru pentru uh, progrese ulterioare pe baza descoperirilor raportului. Care este metodologia pe care am folosit-o? E una foarte simplă, foarte clară, empirică. Am uh, elaborat un chestionar pe care l-am trimis tuturor instituțiilor de formare judiciară din Uniunea Europeană. Am uh, rugat fiecare instituție să ofere exemple de bune practici sau uh, bune practici promițătoare conform uh, unor criterii pe care l-am prezentat în raportul nostru. E vorba, printre altele, de un curriculum inovator, metodologie inovatoare, o bună analiză a nevoilor de formare, evaluarea calității formării și practica ulterioară a judecătorilor. Iată câteva dintre criterii. Am primit multe răspunsuri pe care le-am analizat și la ora actuală suntem în uh, curs de a redacta raportul nostru final. În această etapă mă aflu acum în situația în care aș putea să fiu foarte secretos referitor la rezultatele noastre. Dacă vă spun prea multe despre concluziile noastre, nu veți dori să citiți acest raport. Iată de ce uh, vă voi deschide apetitul acum doar pentru descoperirile noastre dar vreau în același timp uh, să vă stârnesc curiozitatea pentru acest raport care va fi pe birourile dumneavoastră cândva în primăvara anului viitor. Pe scurt, care sunt principalele puncte despre care doream să vorbesc cu dumneavoastră astăzi? În primul rând, mă bucur că pot spune că am constatat o gamă foarte amplă, încurajator de amplă, de bune practici în ceea ce privește cooperarea pentru formarea și pregătirea uh, judecătorilor și procurorilor. Există peste 30 de exemple de bune, practice, de bune practici în diverse uh, domenii. În al doilea rând, după părerea noastră, majoritatea acestor bune practici pot fi transferate în alte țări, în alte jurisdicții, cu alte cuvinte, Sperăm ca acest raport să nu fie doar un uh, rezumat cu caracter academic, ci sperăm că vor, acest raport va oferi idei uh, care apoi să fie puse în aplicare de um, instituțiile de formare. Nu considerăm, în plus, că există o deosebire uh, între țările, în ceea ce privește formarea în țările cu diferite tradiții legislative, fie că e drept comun sau că există um, o altă tradiție juridică. În plus, există diferite abordări multidisciplinare în ceea ce privește formarea judecătorilor în Uniunea Europeană. Sunt implicați uh, profesioniști din alte sectoare în această formare, atât ca formatori și de multe ori sunt uh, implicați chiar judecători din diferite sectoare, dar cu interese comune în aceste foruri. Acest schimb de opinii poate fi extrem de benefic pentru activitatea judecătorilor și procurilor în Uniunea Europeană. În al patrulea rând, în ceea ce privește pregătirea în dreptul Uniunii Europene, constatăm că acesta diferă în calitatea și felul în care este pus în aplicare. Există exemple foarte bune, foarte promițătoare um, de formare în dreptul Uniunii Europene, dar poate exemplul cel mai interesant este un exemplu care folosește mijloacele de comunicare electronice, internetul, platformele uh, Uh, de învățare electronică, îndeosebi în ceea ce privește dreptul european, se pare că e un mijloc uh, foarte util de formare, pentru că se poate adapta foarte repede, poate include numeroase surse și că ajunge foarte repede în diferite colțuri ale lumii. Veți constata așadar că utilizăm destul de frecvent mijloacele electronice. În continuare, este evident că cele mai bune programe de formare pentru judecători și uh, procurori presupun participarea activă a acestora atât în etapa de concepere, de identificare a nevoilor de formare, dar și în etapa de uh, formare în sine. Judecătorii doresc să fie implicați în această formare, nu le place să vorbească prea mult și cu cât sunt mai implicați, cu atât uh, formarea dă rezultate mai bune. Sunt uh, prima persoană care a reușit să se încadreze, chiar să vorbească mai puțin decât timpul alocat. Mai aveți așadar două minute și jumătate în plus. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, domnule Cooper. Dau acum cuvântul domnului Jonathan Goldsmith, secretar general al Consiliului Barului și Societăților de Drept din Europa. Yes, my assistant will uh, help me with uh, putting the slides in să mă ajute, aștept să mă ajute cineva să îmi pun uh, slide-urile în ordine. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vin din partea Consiliului uh, CCBE, Consiliul Barourilor Europene și am avut uh, foarte mulți uh, membri, avem foarte mulți membri și prin uh, membrii barourilor, barourilor noastre reprezentăm de fapt un milion de avocați. Faptul că avem o piață internă este un lucru evident, tranzacțiile transfrontaliere sunt importante și este de aceea o nevoie pentru, există o nevoie pentru avocați să se familiarizeze atât cu dreptul comunitar cât și cu sistemele vecine. Va, probabil că discursul meu va semăna cu marșul progresului de la, uh, de la epoca de piatră până la omul modern. Deci voi încerca să fac o istorie a 250 de milioane de ani a activității uh, baroului nostru european în 10 minute. Iată următorul slide care arată foarte bine ce fel de progrese am făcut uh, de mai de mult până acum. Avem un cod de conduită pentru tra- practicile transfrontaliere. În 1988, atunci când am început activitatea noastră de publicare, când am publicat primul cod de conduită, a existat o clauză cu privire la training în acest cod, însă aceasta asigura că generațiile viitoare a avocaților au cunoștință despre dreptul comunitar. Acum vedeți că există o clauză care spune că avocații trebuie să-și mențină capacitățile și expertiza, ținând cont de dimensiunea uh, europeană a profesiei lor. Am avut de asemenea foarte multe rapoarte pe care însă nu vreau să vi le menționez acum uh, pentru că vreau să vorbesc și despre proiectele pe care, uh, la care participăm noi. Primul nostru raport important a fost în 1988 1998, uh, îmi cer scuze, când am început să uh, facem un inventar al activității de formare pentru avocați, am avut și o rezoluție în 2000, o rezoluție despre formare, în care discutam despre acțiunile care trebuiesc luate de către CCBE pentru viitor. trebuie spus uh, că prima noastră rezoluție importantă a fost însă în 2003, când am făcut o recomandare pentru formarea profesională continuă. În, pentru prima dată putem uh, să spunem că am oferit o consiliere pentru avocații noștri. Asta este ceea ce noi însă suntem doar organizația care reunește avocații, deci uh, într-adevăr e o poziție dificilă. Apoi linii directoare cu privire la ceea ce ar trebui să fie o metodă a formării continue, cum poate fi organizată aceasta. Și în 2006 am publicat uh, o schemă model pentru formarea profesională continuă a avocaților din barouri care uh, urmau să uh, o schemă de formare continuă. Un studiu recent ne arată că 18 state membre care sunt membri cu dreptul de pline au uh, acum uh, o sisteme obligatorii de formare profesională continuă și toate țările, de fapt, acum trebuie să se, se oblige să acționeze pentru formarea profesională continuă. Temele principale pe care ne-am, uh, ne bazat în ceea ce privește formarea profesională a fost, de exemplu, în primul rând, faptul că formarea nu poate să fie armonizată în mod total, pentru că sistemele legislative sunt foarte diferite, dar calitatea lor trebuie să fie armonizată. Și am publicat în 2007 recomandări, de exemplu, din partea CCBE cu privire la rezultatele uh, formării obiectivele formării pentru avocații europeni. Deci cine sunt acești avocați, ce fac și cum ar trebui să lucreze. Toate aceste informații le găsiți pe site-ul nostru și avem și mai multe rapoarte publicate pe care le puteți uh, studia mai în detaliu. Apoi, următorul domeniu important pe care ne-am concentrat este, sunt consecințele um, analizelor uh, cazului Morgan Besser din C313 din 2004 cu privire la libera circulație nu numai a avocaților, ci și a studenților în drept. Aceasta obligă societățile de avocați și barourile să evalueze formările pe care le fac uh, studenții și nu pot să îi oblige să reînceapă de la început un studiu, de exemplu, de drept în alt stat membru. Încercăm să monitorizăm acest proces de formare și la nivel național. Salutăm um, în mod special inițiativa care a fost uh, lansată de către Comisie și Parlament cu privire la formarea judiciară. Am avut ceva dificultăți cu cuvântul formare judiciară, dacă însemna de fapt doar formare pentru judecători sau dacă includea, de exemplu, și avocații ne-am uh, luptat pentru ca avocații, care sunt de fapt uh, prima curte de apel pentru utilizatorii care apelează la servicii de drept să fie și ei formați. Suntem foarte bucuroși că au fost incluși și aceștia în formările judiciare după această cerință din partea noastră. Iar acum participăm cu entuziasm la două domenii importante din care primim și fonduri europene. În primul rând, e vorba de un studiu cu privire la formarea avocaților în domeniul dreptului comunitar și sunt foarte recunoscător că vorbesc după antevorbitorul meu, pentru că s-a spus foarte mult despre formările celor mai bune practici în uh, pentru judecători, acum puteți să tăiați și cuvântul judecător și să înlocuiți cu avocat și asta este exact ce facem noi, ce facem noi cu EPA, cu Institutul European pentru Administrație Publică, în care la momentul de față încercăm să finalizăm un raport uh, și am uh, primit recomandări uh, și pentru dumneavoastră care sunteți la Bruxelles mâine. Dacă vedeți cumva fum care iese peste The Hotel Hilton din Bruxelles, o să vedeți probabil că aceasta înseamnă că s-au dezbătut recomandările și s-a ajuns la un rezultat uh, care s-ar putea să aducă și câteva dificultăți cu sine. Deci sper că va fi un raport care se va publica în curând, pe care îl puteți citi și pe care va, va putea să-l încadreze și Comisia în calendarul său pentru anul viitor. Apoi um, mai avem un proiect ambițios pe care noi îl numim uh, Platforma Europeană pentru Formare. De fapt, concret, este vorba aici de construcția unui sit web care va conține toate ofertele de formare pentru avocații europeni, astfel încât toți uh, ofertanții de training vor putea să-și uh, încarce conținuturile pe acest site. Va fi pe portalul Comisiei e-Justice în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Veți putea să căutați o formare pentru judecători și avocați transfrontalieră și la nivel național și apoi veți putea să uh, găsiți ceea ce căutați. Deci asta este ceea ce construim acum. Aici vedeți, de exemplu, cum va arăta uh, Um, un, o astfel de pagină, în momentul în care va fi gata, va putea să se înregistreze cu numele, să vadă care sunt cursurile oferite, va putea să caute după diferite criterii și uh, vă, aici acum, de exemplu, vedeți pe ecran care sunt domeniile de căutare pe partea stângă și unde este localizată uh, formarea, în ce limbi este oferită, care sunt domeniile de practică, durată, tip, preț uh, și așa mai departe. Iar apoi în partea din dreapta vedeți uh, o listă de domenii de formare profesională fixe pe care le-am selectat împreună și acestea vor fi criterii de căutare pentru formarea profesională pe care o veți căuta acesta este un slide uh, mai amuzant pentru cei care se luptă cu ideea despre care sistem IT va trebui să-l fie mai bun pe care să-l alegem, așadar uh, va putea să fie unul pe care organizatorii de formare vor trebui să poată să caute informație sau oare să fie mai degrabă unul cu motor de căutare în care se caută pe toată uh, pagina web. Mă sunt bucuros că am ales un model hibrid și îmi pare rău că nu am putut să salvez două minute și jumătate ca antevorbitorul meu, dar am salvat un minut și jumătate și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ne-ați vorbit și acum vă dau cuvântul și doamnei Leclerc, uh, care va lua cuvântul uh, tot pentru aceeași perioadă de timp. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima oară, cred, aici la Parlamentul European când avem o sesiune dedicată timp de 10 minute personalului tribunalelor eh, în cadrul acestei eh, reuniuni. Vă voi eh, profit deci de această ocazie pentru a mulțumi Parlamentul European pentru interesul de care a dat dovadă în privința acestui subiect. Problema formării în dreptul Uniunii Europene a personalului tribunalelor, alături de judecători și de uh, procurori, pentru că numai colaborând vom putea avansa uh, pe baza rezultatelor studiului uh, prima dificultate este de cine vorbim cine constituie personalul tribunalelor. Dacă privim ceea ce s-a publicat în statele membre și la nivel european, um, trebuie să adoptăm o definiție care este o definiție negativă. Cine sunt personalul? Uh, nu sunt nici judecătorii, <clears throat> nici procurorii, ei lucrează în serviciul acestora. Uh, pentru a avea un perimetru care să poată să fie gestionat, am lăsat deoparte personalul care lucrează pentru procurori în țările uh, cu sistemul common law. De asemenea, am lăsat deoparte și uh, anumite servicii din cadrul tribunalelor care se ocupă de gestiunea uh, închisorilor, de pildă, sau de executarea uh, mandatelor sau obligațiilor care decurg din judecarea cazurilor penale. Eh, ne-am eh, bazat eh, pe studiile existente pentru că personalul tribunalelor este inclus în cifrele care, pe care le conține raportul bianual SPJ. S-a anunțat deja că vor include în raportul lor mai multe persoane, adică toate serviciile uh, responsabile de personalul tribunalului să ajunge la uh, 3400 de persoane. În această definiție nu am inclus uh, obligația rolului juridic sau a formației juridice uh, pentru a îndeplini aceste roluri într-un tribunal. Și studiul Uh, acoperă toate categoriile de personal al tribunalelor, uh, uh, chiar dacă e discutabil dacă au nevoie de o formare în drept al Uniunii Europene. Este, pe de o parte, greu de știut, fără a efectua studii prealabile ale însărcinărilor acestui personal, dacă au sau nu nevoie de uh, formare în privința dreptului european. Uh, personalul tribunalelor care participă la sistemul judiciar trebuie să-și îmbunătățească, în primul rând, uh, experiența Uh, și putem uh, considera că Carta Drepturilor Fundamentale aplică anumite cerințe de comportament și personalului tribunalelor, trebuie să dezvolte eficacitatea tribunalelor și, în al treilea rând, să uh, îmbunătățească asistența acordată magistraților s-a creat un consorțiu care a încercat să uh, dea o reprezentare a diverselor sisteme uh, centralizate uh, până la foarte descentralizat. Deci Franța, sistem centralizat, în Germania formarea descentralizată la nivelul landurilor. Uh, de care se ocupă ministere sau organisme dedicate formării. Uh, vorbim de asemenea de organe specializate în formarea personalelor sau, în cazul uh, școlii poloneze, de organisme care acoperă atât formarea magistraților cât și a personalului tribunalelor. Avem deci un public eterogen și diverse modalități de organizare. Ne-am concentrat mai întâi pe luarea de contact, pentru că deocamdată la nivel european nu există structuri care ar putea reprezenta ansamblul acestor persoane Uh, acum trei săptămâni abia am reușit să integrăm ultimele state, deci uh, să identificăm persoanele interesate. Există un site internet care a fost dezvoltat tocmai pentru acest proiect și am obținut un rezultat bun aici pentru că numărul uh, de persoane grefieri sau uh, alți funcționari ai tribunalului au reacționat, au cerut mai multe informații și uh, este interesant să vedem interesul lor pentru ce se petrece la nivelul Uniunii Europene. Au fost create chestionare, o tehnică obișnuită, dar primul lucru care trebuie aflat este care sunt sarcinile acestui personal. Deci dezvoltăm un chestionar pentru a aduna informații privitoare la descrierea fiecarei categorii din fiecare țară și, de asemenea, o descriere a organismelor, a structurilor responsabile cu formarea acestui personal. Există categorii de personal gestionate de o structură de formare și altele de alte structuri. De aceea ne-am propus ca în măsura posibilului să acoperim și personalul care lucrează în tribunalele administrative, ceea ce reprezintă o dificultate suplimentară. Colectarea de informații până în momentul de față este foarte parțială, de aceea nu vă pot prezenta rezultatele pentru că nu ar fi uh, reprezentativ, totul este parțial în raport cu diversele categorii de personal. De ce? Pentru că uh, uh, anumite țări nu au, ne-au furnizat descrierea tuturor categoriilor. În contactele pe care le-am avut, am constatat uh, perplexitatea uh, Uh, interlocutorilor când se vorbea de formarea în domeniul dreptului Uniunii Europene. Deci primul lucru care trebuie făcut este sensibilizarea formatorilor pentru uh, diverse aspecte ale dreptului unional. Există diverse organizații de formare și al doilea obiectiv al studiului este promovarea cooperării între organismele naționale uh, pentru a putea promova acțiuni comune uh, pentru a organi... vom organiza reuniuni în septembrie-octombrie și pentru luna februarie o uh, conferință europeană care va avea loc la Dijon. În vom include tot ceea ce ține de uh, activitatea uh, zilnică, utilizarea videoconferințelor, uh, uh a datelor uh, existente, iar primul rezultat este că, în fine, diversele structuri de formare uh, Uh, vor reuși să înțeleagă ceva mai bine cum se organizează alte state și, cu toată sinceritatea, în uh, reuniunilor din septembrie și uh, octombrie am avut impresia că încă nu ne înțelegem. De ce să predăm aceste lucruri unui personal care încă pune în practică proceduri extrem de naționale? personalul tribunalelor nu cunoaște foarte bine prevederile dreptului european și o mare parte dintre ei îi asistă pe magistrații în proceduri transfrontaliere de natură civilă sau penală. Mai putem spune că în anumite jurisdicții se poate îmbunătăți accesul avocaților străini și că experiența justițiabilor nu este încă omogenă. Toate acestea uh, necesită o evaluare a nevoilor de care, uh, pe care urmează să facem. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Uh, vă voi spune câteva cuvinte în franceză și eu. Eh, după cum știți, este limba de lucru a Curții Europene. Eh, veți permite să fac câteva comentarii eh, ca să mi justific prezența aici, nu numai ca să dirigez traficul oratorilor, ci pentru că realmente sunt interesat de aceste probleme. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar este în mod paradoxal și din vina dumneavoastră, pentru că în ultimele trei zile am avut întâlniri și seminare ale magistraților uh, din 28 de state membre care au uh, urmat uh, audiențe, seminarii și acest lucru este o mărturie a interesului pentru formarea magistraților. Aș dori să vă mai spun că ceea ce ne-ați comunicat uh, este foarte uh, prețios pentru mine. Uh, îi mulțumesc domnului Berlinguer pentru că a organizat această întâlnire. Din păcate, din, din motive de vârstă, îmi amintesc că deja în anii 70, uh, deci de mult, mă străduiam, printre, eram printre puținii care studia dreptul comunitar la momentul respectiv, să uh, formez magistrați uh, uh, în, uh, la Roma sau uh, în orașul meu natal care este Napoli Uh, studiul dreptului comunitar era izolat, era sporadic, întâmpina multă neîncredere și mult scepticism, pentru că astăzi se spune că uh, aveți astăzi probleme cu dreptul comunitar. Închipuiți-vă cum era în anii 70 uh, să vorbești despre asta unor practicieni de drept în profesii juridice Deci faptul că astăzi uh, putem avea plăcerea de a întâlni aici responsabilii cu formarea uh, practicienilor în profesii juridice e într-adevăr o plăcere pentru cei care și-au dedicat viața uh, dezvoltării și uh, răspândirii cunoașterii dreptului european. Eu fac parte dintre acești eh, pionieri și mi-amintesc cu multă emoție începuturile. Și țin să mulțumesc încă o dată domnului Berlinguer. De altfel, prezența dumnealui îmi amintește o altă evaluare a situației eh, eh, și anume Uh, progresele făcute în domeniul asocierii magistraților și uh, avocaților care provin nu numai din formarea comună, ci și din cooperarea care uh, s-au fost realizate chiar la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii la noi în țară, uh, care face parte din Asociația Europeană a Consiliilor Superioare ale Magistraturii. Eh, s-au făcut progrese în direcția sensibilizării eh, organizațiilor naționale în vederea contactelor cu eh, organizații similare din alte state membre. Um, președinții uh, curților supreme, ale tribunalelor uh, administrative, ale curților uh, constituționale și dezvoltarea acestor relații, acestui dialog între aceste asociații, constat că este un element de mare importanță. Avem plăcerea să constatăm astăzi că cooperarea între magistrați Uh, a fost menționată și la nivelul tratatelor. Uh, se pune un accent specific pe cooperarea dintre magistrați și articolul 81 uh, se referă la cooperarea pentru crearea unui spațiu de uh, securitate și uh, evocă uh, cooperarea la nivel administrativ între organele judiciare. Eh, sunt foarte bucuros și vă repet, e un eh, sentiment eh, împărtășit de majoritatea instituțiilor pe care le reprezentăm. E un semn de interes deosebit pentru că activitatea noastră constă în proporție de uh, două treimi uh, pe uh, chestiuni, pe, pe chestiuni de prejudiciare. Iar problemele de procedură ocupă tot mai mare importanță. Eh, ne-am eh, schimbat regulamentul de procedură. Eh, la vremea respectivă erau practic obișnuită a curții dialogul între judecători, iar dreptul comunitar se afirma încet, încet. Astăzi am atins în fine acest rezultat există un dialog uh, între judecători care se intensifică tot mai mult și reprezintă două treimi din contenciosul nostru, astfel încât uh, codul de procedură a trebuit modificat pentru a lăsa procedurilor uh, judiciare spațiul pe care îl merită în practica noastră de astăzi este dovada că dialogul între uh, curte și judecătorii naționali uh, înaintează bine. Uh, noi suntem satisfăcuți de acest dialog și cred că acest dialog mm, este perceput pozitiv și de către judecătorii naționali suntem de părere că trebuie îmbunătățită uh, această situație și uh, formarea magistraților va permite uh, acest lucru. Pe de-o parte, mă refer la opțiunile pe care trebuie să le facă judecătorul național decizia de a trimite sau nu un caz la Curtea de Justiție și, uh, pe de altă parte, uh, o întrebare preliminară care poate fi adresată uh, curții. Noi facem mari eforturi în această privință și am pregătit de multă vreme un text care conține recomandări pentru judecătorii naționali în privința uh, felului de a redacta uh, uh, înaintarea unor cazuri către curte. Este Uh, un aspect extrem de important, cel al formării judecătorilor naționali și sunt bucuros să constat că există uh, experiențe specifice. La rândul nostru uh, facem și noi ceva care corespunde activității dumneavoastră. Invităm în fiecare an magistrați pentru a examina, am, uh, am extins de la două la trei zile uh, aceste vizite pentru a aprofunda anumite subiecte. Invităm cu regularitate uh, personalități dintr-o anumită țară, inclusiv reprezentanții ai facultăților de drept, organizăm vizite ale magistraților din statele membre și am lansat și o inițiativă care prevede uh, o invitație pe o perioadă între șase luni și un an uh, pe lângă cabinete de uh, judecători sau de avocat. De când s-a lansat această uh, inițiativă, ea n-a avut un mare succes pentru că cererile de participare în primul uh, an au fost numai aproape numai din Italia, uh, apoi uh, uh, s-au adăugat uh, un german și doi români, deci răspunsul din partea structurilor naționale, cred că vine din dificultatea de a autoriza absența pe o perioadă um, de șase luni până la un an din sistemele naționale, pentru că și din partea italiană Uh, care este mm, locul de unde provin cele mai multe cereri. Și acolo uh, ei întâmpină dificultăți ca uh, președinții tribunalelor lor să le permită această absență. Există însă și un motiv de ordin general și anume formarea magistraților este foarte importantă și ei reprezintă uh, uh, prima frontieră în aplicarea dreptului Uniunii cu cât magistrații vor aplica mai mult dreptul uh, comunitar, cu a Curtea de Justiție va intra mai puțin în joc. Pentru că o mare parte din uh, aplicarea acestui drept se face la nivelul judecătorilor naționali. Numai în cazuri deosebite, dificile se ajunge la Curtea de Justiție și uh, prima ocazie de a, apuca, de, de a putea aplica dreptul uh, comunitar este la nivelul judecătorului național și noi îi respectăm rolul, încercăm să, -i, să le respectăm integral uh, rolul uh, uh respectând uh, puterea de decizie a acestui judecător de primă instanță. Cu cât vor fi mai bine preparați, uh, vor putea uh, să-și joace rolul mai bine și să-și aducă contribuția la apropierea dreptului Uniunii Europene de cetățean. Uh, principiul de proximitate se va realiza deci mai bine și uh, cetățenii vor înțelege că apărarea lor nu uh, trebuie credințată curții de la Luxemburg, ci unor instituții mai apropiate. Noi, cei de la Curtea de Justiție, suntem pe deplin angajați, suntem bucuroși că în statele membre se angajează într-o manieră tot mai eficientă în rezolvarea acestor probleme și sper că vom continua pe această cale. Îi mulțumesc de aceea încă o dată domnului Berlinguer pentru organizarea reuniunii de astăzi. We are We're going to, sec- to the second session of the... Trecem acum la a doua sesiune, și anume ă, îmbunătățirea încrederii reciproce. Ă, după ce am trecut în revistă diverse experiențe și instituții din statele membre, vom trece acum la nucleul Uh, a ceea ce trebuie să fie uh, cooperare reală în cadrul european, al justiției europene. Și primul vorbitor este domnul John Phillips, director de studii pentru uh, uh, tribunale de la Colegiul din Statele Unite. Judicial Bună dimineața, este o adevărată onoare pentru mine eh, să vă vorbesc astăzi despre competențele necesare pentru a fi un judecător. În engleză ar fi judge craft, adică puterea judecătorilor. Nu e un nume prea bun pentru că judecătorii din țara mea au început să facă glume eh, pe seama acestui cuvânt, eh, jucând Eu lucrez de mult timp uh, în uh, cadrul acestei uh, direcții pentru pregătirea judecătorilor. Cum putem face să creăm o cultură europeană pentru judecători? Vorbitorii au pus accentul în repetate rânduri asupra acestei idei și am pierdut deja șirul ocaziilor în care am repetat această idee foarte frumos, însă nimeni nu spune exact ce înseamnă. Nu înseamnă că toți judecătorii ar trebui să abordeze aceeași problemă în aceeași fel, pentru că cu toții avem diferite sisteme juridice. Înseamnă, în primul rând, că ar trebui să avem încredere mai mult unii în alții, și, în al doilea rând, ar trebui să avem o abordare comună față de uh, profesia de judecător, în măsura în care sistemele noastre naționale ne permite acest lucru. Și cred că formarea judecătorilor reprezintă o cale înspre crearea acestei culturi comune. Văd uh, că am putea, de pildă, pregăti judecătorii în uh, tradiția juridică a altor state, să facem un schimb de opinii, să facem un schimb de experiențe, Cred că ideea cheie care unifică judecătorii europeni este asemănarea, dacă nu chiar identitatea competențelor judecătorești de care au nevoie pentru a-și face meseria, fie că sunt la București sau la Bruxelles. Și cred că formarea în competențele necesare pentru judecători va îmbunătăți, în primul rând, Uh, competențele individuale a judecătorilor, în al doilea rând va permite elaborarea unor standarde coerente în Europa și în al treilea rând, practicând împreună, judecătorii europeni vor învăța să cunoască, vor învăța să se cunoască unii pe alții și să aplice mai bine legislația europeană. Ce înseamnă, de fapt, aceste competențe judecătorești includ cinci competențe. În primul rând, comunicare și autoritate. În al doilea rând, uh, fermitate. În al treilea rând, standarde înalte, etică. În al patrulea rând, uh, eficacitate în uh, abordarea cazurilor și în al, patrulea, în al cincilea rând, îmi cer scuze, tot mai mult, um, capacitatea de a conduce oamenii și uh, capacitatea de a da dovadă de uh, o bună gestiune. De multe ori aceste competențe transcend frontierele. Uh, cu toate acestea, putea să spuneți că totul sună destul de vag. Cum procedăm concret în a pregăti judecătorii în uh, a obține toate aceste competențe? Pot să vorbesc doar despre cazul din Marea Britanie și din uh, uh, regiunile de acolo. Știm, pentru că am făcut un studiu amplu în rândul judecătorilor noștri. Din studiu a reieșit că e nevoie de o pregătire dincolo de uh, dreptul substantiv. Un judecător a spus că are nevoie de o pregătire nu atât de amănunțită în ceea ce privește dreptul substantiv. Uh, ar trebui să ne concentrăm asupra felului în care judecătorii gestionează și abordează situațiile cu care se confruntă și oamenii cu care se uh, află în interacțiune. În urma acestei analize se oferă o pregătire mai puțin sufoasă în dreptul substantiv și mai multă pregătire în ceea ce privește competențele judecătorești. Facem acest lucru uh, predominant pe cale electronică, folosind uh, pagina de internet a colegiului. Nu mai avem seminarii față în față, pentru că, în și la urma urmei, cât timp poți să asculți pe cineva și să mai înveți ceva? Cred că maxim jumătate de oră. După aceea, încep să-ți pierzi concentrarea sau adormi, mai ales după prânz. În această dimineață avem o serie de invitați foarte distinși. Cât de mult din prezentările dumnealor vă veți aminti mâine și cred că pe săptămâna viitoare aproape nimic în ceea ce privește pregătirea în competențele judecătorești. După cum au spus colegii mei, cea mai bună modalitate de formare este participarea activă. Felul, în acest fel, eh, judecătorii pot eh, aplica cele cinci competențe despre care vorbeam. În Anglia, grupurile sunt restrânse în sesiunea de formare, vorba de 5-6 judecători. În ceea ce privește practica, exercițiile în fața judecătorilor, în fața colegilor, pot fi extrem de puizante. Și acest fel, această practică riscă să submineze încrederea judecătorilor în sine. colegii care au parte la aceste stagii consideră că judecătorii ar trebui să dea dovadă de bună pregătire și să fie competenți în domeniu. Să vă ofer câteva exemple referitor la felul în care judecătorii își practică aceste competențe. E vorba de grupuri mici, de 5-6 uh, colegi și majoritatea, acestora, majoritatea acestor grupuri au un caracter transnațional. Cum procedăm? În primul rând, se evaluează credibilitatea și fiabilitate. E vorba de una din cele mai importante competențe de care e nevoie peste tot, nu doar într-o anumită țară. De multe ori ne concentrăm pe um, fapte și nu pe legislație. Um, participanților la seminar li se uh, prezintă um, un DVD care prezintă un caz, un caz inventat, um, au luat parte la filmarea acestui caz avocați profesioniști, judecătorii trebuie apoi să completeze chestionare referitor la credibilitatea și fiabilitatea martorilor, discută apoi care este ponderea fiecărui factor, nu există un răspuns corect sau greșit. Apoi, după o scurtă perioadă de pregătire, fiecare judecător pronunță o hotărâre în uh, ceea ce privește același caz, e vorba de 5 minute. În uh, Anglia, hotărârile imediate, sentințele imediate sunt foarte uh, comune, dar aceeași procedură s-ar putea aplica și pentru sentințele prezentate în scris. Fiecare judecător este filmat, după care um, acele imagini sunt redifuzate în acel moment. Fiecare membru al grupului discută apoi prestația colegului, judecătorii își iau exemplarul uh, prestației lor uh, cu ei, singurul exemplar, după care le pot arăta familie dacă vor imaginile video sau pot arunca la gunoi acel exemplar. După aceea încercăm să simulăm situațiile de conflict cu care se confruntă judecătorii la tribunale în instanțe. Uh, judecătorii primesc un scurt rezumat, însă nu știu cu ce anume se vor confrunta. În încercarea de a simula o situație cât mai reală, participă uh, judecători sau avocații din viața reală. Uh, judecătorul trebuie să reacționeze apoi la situația care se desfășoară în fața ochilor săi. De pildă, există un instigator care încearcă să uh, oprească desfășurarea procedurii în instanță. De pildă, un interpret care nu uh, interpretează în mod obiectiv, pare o persoană care nu e de încredere. În alt caz, um, o persoană care nu înțelege procedura juridică și uh, trebuie ca judecătorul să-i explice în um, cuvinte foarte simple cum se procedează. Încă o dată, judecătorul primește o evaluare imediată din partea coordonatorului și din partea colegilor. În continuare, uh, cum interacționăm cu martorii vulnerabili, cu copiii, cu siguranță e un uh, subiect important. Sunt prezentate trei situații în care sunt implicați martori vulnerabili sau copii. Uh, judecătorilor li se arată un film și sunt întrebați cum s-ar cum ar reacționa în această situație. În continuare, etică, uh, judecătorii sunt uh, rugați să reacționeze la diverse scenarii posibile. Uh, judecătorii urmăresc de asemenea un DVD și discută apoi cum ar reacționa în fiecare caz exemplele, încă o dată, sper că sunt de natură transeuropeană. Situații, de pildă, în care un judecător ar trebui să renunțe la um, un caz pentru că uh, ar fi biasat. Un alt exemplu, de pildă, un judecător este rugat de soția lui să um, ia măsuri împotriva unui activist politic care dorește să închidă un spital din acea regiune un alt exemplu, dificultăților care se confruntă judecătorii uh, față de mijloacele de media social, de pildă Facebook. O întrebare importantă este dacă aceste cazuri, unul sau toate, rezonează cu experiența dumneavoastră cât de multă suprapunere există la nivel european și cât de mult din această formare ar putea să se integreze într-un context transeuropean. Conchid uh, spunând că vom putea avea o idee mai clară când uh, uh, proiectul pilot despre care vorbea colegul meu va prezenta raportul său dar uh, bănuiesc că va fi nevoie de un proiect pilot pentru a testa ideile noastre. Posibilitatea ar fi o serie uh, la scară mică de seminare la care se ia parte reprezentanți din uh, diferite țări. Judecătorii din acele țări vor participa la seminare și dacă evaluarea um, își dovedește rezultatele favorabile, am putea aplica întreaga idee la nivel european. Am uh, vorbit timp de 30, 3 minute și 40 de secunde. Sper că nu v-ați pierdut concentrarea în acest moment și vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Domnul președinte, da, ați fost cât se poate de rapid, ați încercat uh, să vă încadrați în timp. Trecem la etica judecătorilor și independență. Avem doi vorbitori. Aș dori să dau cuvântul înainte de toate lui Guido Nepi Modona, membru supleant al Comisiei de la Veneția, Consiliul Europei. Este fost judecător și uh, procuror și profesor de drept, de drept penal și vicepreședinte al Curții Constituționale din Italia. Guido, ai cuvântul. Thank you, thank you very much. Uh, I did pre- Mulțumesc foarte mult. Mi-am pregătit uh, în engleză această prezentare, dar o să profit de ocazie ca să vorbesc în italiană. Intervenția mea se referă într-un fel și la temele, se referă la temele tratate în acest, în acest seminar. De ce? Pentru că am fost rugat să mă ocup de standardele europene cu privire la independența internă și externă a magistraturii. Vorbesc în fața unor juriști și de aceea cred că suntem cu toții de acord că independența nu este un privilegiu personal pentru judecători, ci funcția sa principală este să garanteze dreptul de a avea un judecător independent care să-și apere, să apere drepturile și libertățile uh, sale. Un judecător independent și imparțial, cum zice articolul 6 din Convenția Europeană. Putem spune că independența judecătorilor este o premiză sine qua non pentru principiul de legalitate. Și după cum va spune în curând și președinta Gracius Lacoste, după mine, este și o premiză pentru legitimarea și credibilizarea sistemului judiciar și pentru responsabilitatea fiecărui judecător în parte. Acesta este motivul pentru care anumite principii fundamentale ale independenței judiciare trebuie să fie stabilite deja ancorate în Constituție sau, în orice caz, la în nivelul cel mai înalt al legislației unui stat membru. Aș dori să subliniez faptul că standardele europene au ca scop uh, punerea în aplic- să fie puse în aplicare mai ales în țările care aplică dreptul civil, deci de tradiție drept, de drept civil, în timp ce independența judecătorilor în țările de common law se bazează mai ales pe o bază instituțională, organizațională și culturală, deci o tradiție diferită de cea civilă. Având în vedere acesta, în ceea ce privește independența externă, adică independența față de celelalte puteri uh, în stat și mai ales în fața puterii politice, majoritatea țărilor de tradiție de drept civil și în uh, noile democrații după căderea zidului comunist în țările fostei Iugoslavii, de exemplu, baza principală de independență externă se găsește într-un sistem în care judecătorii sunt guvernați de un Consiliu Superior al Magistraturii, care are un rol de organ uh, de înalt nivel. Consiliul Superior uh, trebuie să fie de obicei uh, format de, din jumătate sau două treimi judecători care sunt aleși de către alți judecători la toate nivelurile puterilor judiciare. Ceilalți membri care nu sunt judecători trebuie să fie numiți de către Parlament cu o majoritate calificată de două treimi și să fie persoane care să aibă o pregătire profesională ju juridică sau care fac parte din asociații profesionale, fie profesori universitari de, de drept sau uh, din barourile de avocați sau din asociațiile societății civile, deci organizații non-profit uh, din partea societății civile. Consiliul Judiciar trebuie să aibă competențe, bănuiesc că spun lucruri foarte evidente în fața dumneavoastră public de juriști, pentru toate deciziile și măsurile care țin de uh, statutul legal al judecătorilor, nominalizarea lor, promovarea lor, măsurile disciplinare și demisia lor. Pentru a putea evita tendințe corporatiste, președintele trebuie să fie ales de către toți membrii mai ales de către membrii non-judecători cu o majoritate calificată de două treimi. Dar aici nu toți judecătorii sunt de acord cu mine. Eu cred însă că acest sistem ar putea să garanteze o transparență și o legătură foarte corectă cu puterea politică prin exprimarea unei voci pluraliste, de fapt, democratice, ale, prin alegerea lor de către Parlament. Altă variantă ar fi ca președintele Curții de Casație să fie ex officio președintele Consiliului uh, Judiciar. După părerea mea, aceasta însă poate avea și efecte negative de favorizarea unor tendințe mai puțin uh, democratice. În ceea ce privește independența internă, acum aceasta se referă la autonomia judecătorului de a-și desfășura funcțiile sale judiciare într-o manieră cât se poate de independentă față de structura organizativ, funcțională face, din care face parte. Temeiul constituțional uh, al uh, independenței interne este faptul că este stabilită prin lege statutul acestui judecător, articolul 6 din Convenția Europeană, care este preluat de către multe constituții din Europa și care este de obicei formulată negativ, cum ar fi, de exemplu, nimeni nu poate să fie uh, înlăturat din statutul de judecător natural uh, prestabilit de către lege. În ceea ce privește independența internă, acest drept înseamnă de fapt că judecătorul care este însărcinat cu anumite cazuri specifice trebuie să fie numit pe baza unor criterii obiective și predeterminate prin lege și nu pe baza unor criterii subiective sau discreționare din partea președintelui curții, așa cum se întâmplă din păcate însă în continuare în uh, repartizarea activității judiciare în anumite locuri. Garanția judecătorului natural este independența și imparțialitatea sa. Aceasta înseamnă însă și că deciziile acestui judecător nu sunt uh, supuse unor instrucțiuni, control sau alte um, condiții din partea președintelui curții. Adică ce, curții, ceea ce vreau să spun este că această organizație a magistraturii este absolut incompatibilă, o structură ierarhică în acest sens este incompatibilă cu independența judecătorească. Organizațiile judecătorești ierarhice um, fac, uh, sunt organizate în așa fel încât președintele curții uh, devine un canal de presiuni și interferințe din partea guvernului uh, care interferează asupra puterii judiciare. Un alt principiu constituțional care se referă direct la independența internă se exprimă prin formula următoare, judecătorii sunt supuși numai legii care în același timp garanteze, garantează și independența judecătorilor față de presiunile din partea puterii politice. În concluzie, domnule președinte, putem să înțelegem ușor, cred că principalele criterii care sunt folosite de către Comisia de la Veneția, pentru că eu m-am concentrat mai ales pe standardele Comisiei de la Veneția, deci principalele criterii pe care le folosește această comisie pentru a garanta nivelele de independență internă și externă sunt următoarele și acestea sunt de fapt și recomandările pe care putem să le adresăm în limitele competenței sale Parlamentului European. E vorba de principii fundamentale care urmează acum și care sunt uh, prevăzute și la nivel constituțional și includ și principiul inamovibilității uh, din funcție și uh, a judecătorilor ministrul justiției, dar și Consiliul Superior al Magistraturii nu trebuie să participe la deciziile care țin de cariera judecătorilor, de transferul lor sau de măsurile disciplinare. Puterea judiciară într-un stat nu trebuie să fie organizată prin intermediul unei structuri ierarhice și judecătorii trebuie să fie identificați pentru rolurile respective numai în funcție de funcțiile pe care le dețin, iar imunitatea funcțională a acestora depinde de imunitatea, uh, de um, rolul lor uh, în sistemul civil, de drept civil, dar aceasta depinde de principiul de bona fede. Iar când, princip, când judecătorul uh, trebuie să fie supus anchetelor, atunci aceasta trebuie să fie supus legilor civile, penale și așa mai departe. Bun, nu prea mai am timp acum. Sper să termin măcar chiar cu câteva secunde mai devreme. Pot doar să vă spun că argumentele și temele și raționamentele pe care vi le-am transmis aici uh, sunt, uh, au fost dezvoltate mai întâi în scris și vă le pot transmite, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Berlinguer. Mulțumesc, Guido. Și acum aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Gracieuse Lacoste. care este fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii și uh, al Rețelei Europene de Justiție. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă voi uh, uh, referi la alte subiecte decât a expus antevorbitorul meu și aș dori să insist pe un lucru care apare tot mai pregnant într-o societate complexă și anume constatarea că instituția nu mai uh, e suficientă pentru a legitima un judecător. Legitimitatea unui judecător este, se bazează și pe încrederea publicului. Răspundere, eficacitate și transparență în uh, funcționarea tuturor în instituțiilor. această instituție, justiția, rămâne uh, o lume a privilegiaților în care specialiștii uh, se confruntă între ei și asta generează o insatisfacție generală în țara mea, în uh, Franța de pildă. Uh, publicul nu este satisfăcut de funcționarea justiției. Apoi există Uh, o tendință de a lupta împotriva impunității care nu ocolește justiția. S-au introdus noi uh, complicații focalizând pe cazuri particulare. De aici uh, judecătorii suferă de pe urma decredibilizării uh, Uh, sistemului și că cea mai mică eroare a unuia are repercusiune asupra tuturor. Deci, răspunderea și deontologia a judecătorilor uh, în anumite condiții poate întări încrederea publicului deci, legitimitatea uh, care garantează și independența judecătorilor. Mă voi referi întâi la responsabilitate. În țara mea și în multe alte țări europene, afaceri mult mediatizate, de multe ori cazuri penale, au uh, focalizat atenția publicului asupra disfuncțiilor uh, și s-a ajuns la un proces al instituției uh, judiciare a cărui funcționare este adusă în fața publicului și ducând la o idee care nu este exactă și anume a impunității judecătorilor. Uh, asta a alimentat o cerere politică a cetățenilor ca judecătorii să fie răspunzători de actele lor profesionale. În Franța, această răspundere este revendicată ca contrapartidă democratică. Nu se admite ca judecătorul să se refugieze în spatele independenței sale. Și dacă se vom înțelege această responsabilitate, uh, vom înțelege și că justiția trebuie făcută într-o manieră independentă. Cum se poate întări și uh, legitimitatea judecătorilor și încrederea publicului? Răspunderea penală în primul rând, pentru a evita orice critică privitoare la impunitate. Uh, tratamentul legal trebuie să fie același pentru tot, e cazul țării mele și altor țări. Eh, răspunderea civilă, și pun asta în ghilimele, depinde de statutul judecătorului. Este un funcționar public cu un statut anume, deci statul eh, trebuie să repare ehm, daunele eh, care, care provin din acordarea unui sistem imperfect. Este destul de interesant acest aspect pentru că ideea de avea o uh, însărcinare cu daunele uh, um, merge împotriva judecătorului care a comis uh, erori. Există și un sistem mai complex de asigurări, dar asta trebuie gândită în termenii independenți. Răspunderea disciplinară. E, e normal ca judecătorii să fie sancționați și uh, acest lucru îl face organul uh, însărcinat uh, în Franța, Consiliul Superior al Magistraturii, care are atribuții prevăzute de statut și atribuții. 80% din sancțiuni privesc încetineala procesului, parțialitatea judecății, dar și acte care țin de viața privată și care sunt susceptibile de a discredita justiția pentru a reveni asupra garantării independenței. Cred că sunt două lucruri importante. Cine deține puterea de san- a sancționa disciplinar. În Franța avem un sistem care eh, recent și-a dovedit eh, puterea și să se evite dezbaterea despre impunitate. În fine, independența înseamnă un perimetru uh, uh, care privește decizia jurisdicțională, iar deontologia judecă, autorului. E vorba de principii deontologice, de conduită profesională pe care judecătorii trebuie să le respecte în uh, comportamentul lor uh, profesional. De 20 de ani încoace există o tendință uh, Uh, avizul numărul 3 al Consiliului uh, Consultativ și declarația de la Londra a Consiliului Judecătorilor. Sunt documentele cele mai uh, importante. În Franța dezbaterea s-a complicat pentru că a fost elaborat un cod deontologic publicat în 2010. Nu este inutil să ne punem întrebări în privința felului în care deontologia nu poate să uh, fie utilizată pentru a afecta independența judecătorului. Patru lucruri par importante. În primul rând, precizarea principiilor uh, deontologice Uh, bunele practici. Uh, această definiție trebuie dată de un judecător sau de uh, autorități legitime cu participarea judecătorului. Este just ca judecătorii să se implice în definirea regulilor. În același timp, principiile de conduită profesională nu trebuie să fie doar teoretice, ele uh, trebuie legate de realitatea activității juridice. Mm, deontologia trebuie uh, judecată în mod liber, fără să se focalizeze asupra unui singur caz. Trebuie să se bazeze pe principiile universale uh, independența, respectarea normelor, competență, transparență. De ce este important ca publicul să aibă cunoștință de uh, aceste principii. De ce această dezbatere trebuie să fie publică? Pentru ca să se poată dezbate chestiunile. Cred că încrederea în justiție poate fi întărită de un judecător imparțial și integru care să răspundă așteptărilor publicului și ale societății de asemenea, este important să, cum, să ducem la bun sfârșit uh, modificările necesare și uh, să asigurăm condițiile pentru buna funcționare a justiției. Uh, mulțumesc, gracios, spune președintele. Este rândul doamnei Stefan Leinberger. Uh, șeful uh, Departamentului pentru Independența și Eficiența Justiției din Sepej. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat în această reuniune o a doua instanță a Consiliului Europei uh, pe lângă Comisia de la Veneția. Sunt foarte bucuros că cei, cele 47 de state membre în Consiliul Europei pot să contribuie cu expertiză pentru 28 de state membre UE, care sunt toate membre la noi. Convenția pentru eficacitatea justiției, CEPEJ-ul, a fost creat cu un obiectiv destul de inovator în ceea ce privește ideile Consiliului Europei și anume promovarea justiției în funcțiile sale de serviciu public. Și avea și ca scop să sublinieze că justiția este un serviciu public, un serviciu public diferit decât celelalte, de celelalte servicii publice din cauza independenței judecătorilor, dar care rămâne totuși un serviciu public uh, care este finanțat de către contribuabil și de aceea care are obligația de a produce rezultate concrete pentru colectivitate și trebuie să funcționeze eficient și uh, să ofere un serviciu de calitate. Exact această noțiune a eficacității justiției este cea pe care încercăm și noi să o promovăm în cadrul CEPEJ. Această sesiune la care am fost invitați este, de fapt, dat, consacrată încrederii între sistemele judiciare dintre statele membre și cred că nu se poate să existe o încredere reciprocă fără o cunoaștere reciprocă a felului în care funcționează diferitele sisteme de justiție. Și chiar dacă mergem mai departe, putem spune că dacă dorim, de exemplu, să aducem uh, o îmbunătățire la disfuncționalitățile pe care le constatăm uh, în sistemele noastre judiciare, trebuie să spunem că trebuie, în primul rând, să fim capabili să punem un diagnostic corect. Iar CPJ-ul dorește să fie cu adevărat un element de diagnostic uh, în, pentru felul în care funcționează sistemele judiciare în uh, cele 47 state membre în Consiliul Europei și 28 UE. Pentru a face acest lucru, CEPEJ-ul a lansat un exercițiu periodic de evaluare a funcționării cotidiene a CEPEJ-ului um, în statele membre, care se lansează la fiecare 2 ani și care la 2 ani de zile prezintă un raport pe care îl cunoașteți cu siguranță, care uh, relatează funcționarea sistemelor judiciare în Europa. Acest raport se bazează pe o colectare a informațiilor, o colectare de date calitative și cantitative în același timp, cu privire la funcționarea justiției. Prin intermediul unui chestionar care se cheamă strig, uh, încercarea clasificării de finan- și finanțării sistemelor judiciare, care încearcă să, de fapt, să aducă o privire de ansamblu a funcționării justiției în Europa. E vorba mai ales de mijloacele financiare bugetare de care dispun sistemele judiciare sau de personal, adică resurse umane, infrastructură sau noi tehnologii de care dispun. Există o altă branșă care se ofer, referă la organizarea sistemului judiciar, la organizarea uh, acestor sisteme și la felul în care diferitele profesii pot avea o interacțiune între ele. Un alt bloc important uh, se referă la gestiunea fluxurilor de uh, cazuri în tribunale pentru a vedea dacă, de exemplu, tribunalele în diferite state membre sunt uh, capabile să gestioneze fluxurile spețe, având în vedere cazurile deja pe rol în tribunaluri, în tribunale. Uh, sau și pentru a, pentru a analiza și faptul dacă fluxul acesta este în creștere, dacă celeritatea justiției funcționează și așa mai departe. Se studiază în același timp și diferitele domenii care se referă la punerea în aplicare a sentințelor judecătorești, măsurile alternative în soluționarea litigilor și așa mai departe. Prin intermediul acestei evaluări sub formă de chestionar uh, avem peste 3 milioane de intrări de date în această bază de date a CPJ-ului, care sunt actualizate în mod periodic și care sunt uh, evaluate științific atât de către statisticieni cât și de către juriști și specialiști, dacă îmi permiteți uh, să folosesc acest uh, vocabular tehnic a instituțiilor judiciare, pentru a încerca să dea o imagine de ansamblu despre felul în care funcționează sistemul justiției în Europa. Aș vrea să insist asupra unui punct, ce anume, pentru ca această activitate să poată să rămână o activitate științifică și deci să se bucure de credibilitate, este important să nu lăsăm doar uh, cifrele să vorbească cum doresc ele pentru că această activitate rămâne o activitate de calitate și în același timp o activitate științifică. Obiectivul acestor evaluări nu este să se facă un, 10, un top 10 al celor mai bune sisteme judiciare sau invers, să arate cu degetul la cele mai la loazele din sistemul judiciar uh, european, pentru că aceasta nu ar avea niciun sens din punct de vedere științific. Uh, toți colegii care sunt aici astăzi cred că știu că sistemele judiciare au și ele fiecare o istorie, o tradiție și o organizație, o situație economică și se bazează pe un mod de funcționare diferit fiecare. Deci nu se poate face o clasificare propriu-zisă a sistemelor judiciare de la 1 la 47 sau de la 1 la 28 pentru ca să putem să uh, evaluăm Uniunea Europeană. Aceasta nu înseamnă că nu putem să facem însă comparații. Și cred că unul din obiectivele principale ale cpj ului este tocmai să permită o comparație între țările care se consideră comparabile pentru a vedea cum funcționează sistemele judiciare. Activitatea asp ului trebuie deci să fie un instrument public politic în serviciul Ministerelor Justiției, Parlamentelor și uh, profesioniștilor din domeniul justiției pentru ca să vadă în primul rând care sunt lacunele care sunt comune mai multor sisteme europene și apoi pentru a vedea dacă avem aceleași dificultăți pentru ca să ne putem uh, face un schimb de experiențe și să găsim împreună soluții. Acesta ar fi un prim obiectiv. Al doilea obiectiv ar fi cel prin care ceea ce funcționează bine într-un stat, în grup de state și nu atât de bine în altul, să fie exportat, deci un transfer de bune practici de la locurile unde funcționează până la locurile unde nu funcționează așa de bine același lucru dar mai există și obiective naționale pe care le putem stabili cu, prin intermediul acestei practici, în din domeniul bugetar, dând arme, de fapt, Ministerului Justiției printr-o colaborare cu Ministerul de Finanțe. E bine să se poată face o jalonare mai clară pentru ca să ne putem compara mai bine deci, dacă vrem să atingem aceleași obiective ca și vecinii noștri, poate că e nevoie de mijloace financiare mai bune. De exemplu, aceasta ar fi o logică bună. Aceste diferite niveluri la care se pot atinge obiectivele noastre ale acestei munci regulate sunt uh, foarte importante și eu cred că sunt foarte, sunt foarte utile și sunt din ce în ce mai utilizate în statele membre în care la nivel european uh, se încearcă o progresare în domeniul politicilor publice și a politicilor judiciare. Un ultim element care este important, n-aș vrea să vă dau prea multe detalii, dar bineînțeles că veți putea citi raportul, este să încercăm să distingem tendințele principale europene în domeniul justiției, să vedem în ce direcție mergem, fie că e vorba de aspecte bugetare sau de situații de criză pe care, de exemplu, le întâlnim astăzi, sau să încercăm să vedem, de exemplu, în ce măsură politicile publice rămân concentrate pe justiție, care justiție este unul din pilonii statului de drept uh, extrem de important. Vrem să vedem de asemenea și care sunt tendințele în domeniul măsurilor alternative care ar putea fi găsite pentru a putea degreva sistemele judiciare, ținând cont uh, de utilizatorii justiției, uh, ținând cont de victimele în domeniul dreptului penal și pentru a vedea în ce măsură noi, europenii, putem împreună să ameliorăm uh, acest serviciu public al justiției în ceea ce privește eficiența sa, dar nu numai. Pentru că dacă încercăm să țintim numai la eficiența sistemului judiciar, s-ar putea să avem probleme cu cantitatea, pentru că trebuie să amintim că justiția nu creează cutii de conservă, ci creează legături sociale și deci aceste elemente trebuie să fie considerate întotdeauna în complexitatea lor, iar corolarea înseamnă că și calitatea este necesară pentru calitate, cantitate, deci nu se pot disocia aceste două idei. Asta este și logica care ne conduce pe noi uh, în rapoartele noastre și în evaluările pe care le facem. Sperăm că această metodologie, credibilitate și expertiză de care dăm dovadă de 10 ani la SEPEJ să poată să fie pusă și în slujba instanțelor Uniunii Europene. În momentul de față avem uh, discuții cu statele membre, noastre uh, membre și cu Comisia Europeană despre acest subiect și sper ca în curând să putem să vă prezentăm un acord uh, care să ne permită să colaborăm mai bine în vederea acestor obiective. Cred că și Emanuel va putea să mai spună ceva în câteva secunde. Vă rog. Mulțumesc. Da, bine, păi dau cuvântul domnului Emanuel Crabit, care este șef de unitate la Digi Justice la Comisie. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, merci aussi pour avoir Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați făcut legătura între încredere și activitatea depusă de CEPEJ, cât și de Comisia Europeană pentru o mai bună cunoaștere a funcționării sistemelor de justiție naționale. Săptămâna trecută ați fost alături de noi la reuniunea justiției și s-a prenunțat de foarte multe ori cuvântul încredere, mai ales s-au lansat apeluri la uh, combaterea naționalismului judiciar și s-a rugat, uh, s-a rugat să se combată stereotipurile existente uh, atunci când se vorbește de sistemele de justiție naționale. Toată lumea are o opinie despre încrederea sau nu în anumite sisteme. Săptămâna trecută am publicat un eurobarometru pe această temă și bineînțeles că fiind un eurobarometru este doar o percepție, dar e totuși destul de interesant rezultatul, pentru că în medie din răspunsurile primite am constatat că 53% din persoanele care au răspuns au uh, tendință să aibă încredere în sistemul lor uh, judiciar. Dacă ne uităm la situația aceasta pe țară, vedem că există o disparitate foarte mare, pentru că um, rata de încredere foarte mare de 85% în anumite state membre uh, este contrabalansată de 20% în anumite state membre de încredere. Și dacă întrebăm respondenții dacă consideră că sistemul lor este mai bun sau mai puțin bun decât în alte state membre, din nou avem uh, răspunsuri foarte interesante. 28% consideră că sistemul lor este mai mult sau mai puțin ca alt sistem și au aceeași încredere în ele. 25% consideră că au un sistem mai bun decât cel din statele membre și 35% consideră că sistemul lor este mai prost decât cel din statele membre. încrederea în sistemele de justiție exprimată prin, sub formă de cifre este pentru noi un imbold pentru a ne pune întrebări uh, și pentru a pune pe hârtie factual ce se întâmplă cu sistemele justiției în Europa. A spus și Stefan, avem nevoie de a obiectiva uh, sistemele, de a vedea mai bine obiectiv cum funcționează diferitele sisteme de justiție din statele membre. În acest context, tabloul de bord al justiției care a fost prezentat de către Comisia Europeană în martie, așa numitul EU Justice Scoreboard, este un uh, instrument de informare care vizează prezentarea mai multor date despre funcționarea sistemelor de justiție naționale și mai ales în trei aspecte, eficacitatea sistemelor, dar și calitatea sistemelor și independența sistemelor judiciare. De ce am prezentat acest tablou de bord al justiției? Pentru ca să încercăm să ajutăm statele membre să-și amelioreze eficiența sistemelor de justiție, prezentându-le date comparative despre funcționarea acestora. Acest instrument de informare este foarte important, mai ales în contextul semestrului european. Știți că acest semestru european înseamnă procesul de coordonare al politicilor economice, care are ca scop încurajarea statelor membre să ia măsuri uh, în domeniul reformelor structurale pentru a reveni la creșterea economică și pentru a permite o creștere și o dezvoltare economică propice. Printre prioritățile semestrului european se regăsește și îmbunătățirea calității, independenței și eficienței justiției și a sistemelor judiciare. Pentru a putea să ținem cont de acest semestru european, trebuie să avem un uh, instrument de informare care să permită exact aceste date comparative. În cadrul semestrului european, Comisia propune în fiecare an recomandări specifice de țară pentru ca să încurajeze aceste state membre să-și amelioreze anumite aspecte. În 2012 au fost identificate șase state membre care au primit recomandări din partea Consiliului după propunerea Comisiei cu privire la necesitatea de a-și îmbunătăți sistemele de justiție. În 2013, astfel de recomandări au fost de asemenea adresate la 10 state membre însă. Bineînțeles că, dincolo de cadrul semestrului european, eficiența sistemelor naționale de justiție este indispensabilă și pentru a avea o legislație europeană eficientă, care a fost adoptată deja, de fapt, de acum câteva zeci de ani. Deci, Justice Scoreboard-ul, tabloul de bord, este un uh, instrument foarte util pentru toate politicile Uniunii, mediu, protecția consumatorului, piața internă. Pentru toate acestea avem nevoie să știm cum funcționează sistemele de justiție la nivel național atunci când pun în aplicare legislația comunitară. Două caracteristici importante trebuie reținute neapărat atunci când vorbim despre tabloul de bord al justiției. Prima caracteristică este faptul că nu este vorba aici de un instrument juridic, este vorba de un instrument uh, care conține 20 de pagini de informare, care mm, are 20 de, cu mai multe instrumente comparative. Nu există o comparație clară între performanțele menționate și uh, în tabloul de bord al justiției și recomandările specifice care sunt formulate în fiecare an uh, în cadrul semestrului european. Tabloul de bord prezintă o serie de informații de bază, însă după aceea urmează o activitate de analiză de la țară la țară, care se face în dialog cu statul membru respectiv, prin intermediul unor vizite la toate, toți actorii implicați în aceste țări, pentru a înțelege mai bine ce se află în spatele acestor indicații. După cum a spus și Stefan, este nevoie să avem o modestie destul de puternică în ceea ce privește cifrele, pentru că cifrele nu sunt decât mijloace de instrumente de acțiune și trebuie să înțelegem ce avem în spatele acestor cifre. Apoi, nici nu e vorba de un concurs de frumusețe, nu este vorba de un Miss Europe, de o Miss Europa al sistemelor judiciare. Important este să se poată face o comparație, așa cum a spus-o și Stefan, în cadrul cpj ului Trebuie însă să vedem că, prin intermediul graficelor pe care le avem în acest studiu, se poate distinge și se pot distinge mai multe nuanțe. S-ar putea ca un stat membru să fie cel mai bun în ceea ce privește celeritatea procedurilor, dar nu la fel de performant în legătură cu utilizarea tehnologiilor informației. Prin intermediul acestor uh, informații care sunt prezentate în tabloul de bord, este foarte dificil să spunem care va fi cel mai bun stat membru. Și nici nu este acesta obiectivul exercițiului nostru, ci trebuie să încercăm pentru fiecare aspect să identificăm uh, ce putem deduce din datele pe care le avem la dispoziție? În ceea ce privește conținutul tabloului de bord, avem trei familii de indicatori. Prima este eficiența, lungimea procedurilor, adică a doua este calitatea sistemelor judiciare, deci calitatea fiind un subiect aparte Ceea ce am uh, mai considerat important sunt elementele care contribuie la calitate și la acestea se, printre acestea se numără și formarea profesională, formarea fiind un element esențial pentru calitate. Iar apoi independența, unde am văzut că sunt foarte puțini indicatori și am încercat să folosim indicatori de percepție, adică indicatori care să permită o concluzie. Deci, în final, vom dori pe viitor să dezvoltăm uh, o bază de informații și vom fi foarte interesați în continuare să discutăm cu toți actorii implicați pentru ca să vedem care sunt celelalte surse de date, inclusiv posibilitatea de a avea alte informații comparabile în general în legătură cu formarea. La, la, regola arriva... Aici în Parlament regula este că atunci eh, când se ajunge la eh, ora prevăzută nu eh, mai lucrează interpreții, doar câteva minute se tolerează în plus. <clears throat> Tempus regit, aici domină timpul, deci eu profit de această minimă toleranță pentru a vorbi în limba mea și a vă spune lucrurile care mi se pare că reies din această activitate și din reuniunea noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați apreciat dorința de a provoca o întâlnire de acest fel. Scopul eh, ei era tocmai de a ne așeza una lângă alta ă, instituțiile care se ocupă într-un fel sau altul de formare, pentru că există puncte de excelență în fiecare din aceste instituții, dar ă, în confruntându-se ă, ele își vor îmbunătăți activitatea, Europa are o enormă nevoie de a-și îmbunătăți funcționarea. Cadrul de justiție în Europa este foarte fărmițat, asta se explică prin origini, dar există tendințe de convergență care se datorează mai multor instituții care activează și aici curtea sau curțile uh, au un aport enorm. Uh, făcând să continue uh, acest parcurs de creare a dreptului european pe care unii dintre dumneavoastră au uh, citat-o cu această formulă la care țin istoricii dreptului, evident. Aș dori să amintesc mai ales un lucru, și anume că Justice Scoreboard va face mai vizibile lucrurile dar că și un studiu recent al Oficiului de Studii uh, al Parlamentului a pus în evidență prima problemă a creierii unui cadru normativ convergent în Europa este uh, rezultatul implementării. Există un dezechilibru imens între acest corpus iuris care se construiește uh, din împletirea între drepturile naționale și dreptul european, o cantitate imensă, și numărul de uh, cetățeni care uh, profită. Nu știm exact câți sunt, pentru că abia acum uh, Comisia începe să studieze datele, dar se pare că sunt sub 5%. Pasiunea legislativă a parlamentelor noi o cunoaștem, dar cine profită de de urma acestei activități este o parte foarte mică, nerelevantă, cu anumite excepții, evident, în care normele existente sunt dovedesc eficiente. Avem, prin urmare, o problemă de participare la dreptul european care nu poate fi impus doar prin autoritate de sus și prin instrumente represive. Aici este, după mine, rolul avocaților, un rol mai important poate decât al judecătorilor, pentru că ei sunt în contact direct cu cetățenii și pot să favorizeze perceperea avantajelor pe care cetățenii le pot avea uh, de pe urma uh, activității normative uh, prin uh, îmbogățirea raporturilor. În acest context nu trebuie să uh, renunțăm la o activitate de creștere profesională, prefer expresia engleză de dezvoltare uh, profesională termenului de formare, care mă face oarecum să zâmbesc, fiindcă vorbim de persoane care sunt deja formate. Creșterea profesională trece și prin posibilitatea de a transmite, de a face cunoscută prin uh, acțiuni și prin comunicare avantajele pe care le au cetățenii din existența Europei, mai ales în domeniul dreptului, dar nu numai. Uh, aceasta este una din bazele euroscepticismului, ignoranța de a fi obținut deja avantaje remarcabile. Implementarea devine astăzi ceva absolut necesar și eu cred că ce am dorit noi să realizăm prin această întâlnire este să se coordoneze aceste realități care Uh, au un caracter prea monadic uh, și care ar trebui să poată îmbogăți uh, experiențele celorlalți. Acest lucru corespunde și interesantei comunicări asupra a ce înseamnă bune practici care, în ce constă procesul de îmbunătățire constantă a activității de gestionare a, de administrare a justiției. Ehm, în ce constă o bună practică? Prin urmare, o evaluare a funcționării justiției pe baza nevoilor de formare și a altor aspecte de această natură. Aș dori să insist din nou asupra acestui aspect, asupra uh, atitudinii pe care uh, o are acest Parlament de mulți ani în privința pregătirii în domeniul juridic. Faptul că dialogul permanent, uh, datorită uh, tehnologiei actuale, poate să amplifice exponențial uh, Uh, în comparație cu transferul fizic. Toți au subliniat uh, dificultatea de a-l smulge pe magistrat de la biroul său, uh, dar aceste cifre mici, când e vorba de activitățile tradiționale, pot deveni imense dacă utilizăm cuceririle tehnologiei moderne trebuie să găsim o formă eh, și în domeniul eh, dezvoltării profesionale eh, o formă esențială este schimbul de opinii care plecând de la un caz comun sau de o experiență comună duce la creșterea conștientizării dogmatice, dacă vorbim în limbajul juriștilor, pentru că ceea ce pe bună dreptate a fost numită participarea, implicarea celor care trebuie să-și îmbunătățească activitatea prin formare, această educație centrată pe învățare, Protagonismul celui care își îmbunătățește formația face să profităm de tot ceea ce s-a stratificat în fiecare dintre noi în exercitarea propriei activități. mi am fost foarte impresionat de experiența olandeză și văd că este prezentă și în alte activități, în alte propuneri care au fost aici ilustrate și pare un lucru într-adevăr important pentru a construi încrederea reciprocă, bazat, bazată pe cunoașterea reciprocă, dar și pe uh, obținerea unor rezultate pozitive, este o expectativă legitimă. Recunoașterea altei decizii pleacă de la cunoașterea mm, bazelor pe care se ia această decidere. Iar adevărata construcție a Europei constă mai ales în recunoașterea deciziilor altora înainte de a ajunge la o formă unică de decizie. Am uh, încheiat pentru că lumea se pregătește să scoată din priză aparatele. Acesta este drumul de urmat, să multiplicăm formele deja existente în activitățile noastre și să ne coordonăm rugăm Comisia, care este organul nostru executiv, Parlamentul poate să propună, să decide, dar nu să efectueze ceva, să uh, favorizeze toate uh, ocaziile și către era se îndreaptă această rugăminte, toate prilejurile pentru a coordona, pentru a compara și pentru a pune în relație pe toți cei care uh, lucrează în domeniul juridic. Acesta, uh, vă mulțumesc pentru contribuțiile excelente pe care le-ați adus cu toții.